Good morning, everybody. Bună dimineața tuturor! O să începem conferința acum, deci vă rog să luați loc. So now I would like to um, introduce Marco Marinari. Aș vrea să-l prezint mai întâi pe Marco Marinari din partea Direcției Generale Președinție, care ne va da, face o introducere în Parlamentul European și sesiunea plenară. Îi dau cuvântul acum domnului Marco Marinari. Buongiorno a tutti. Bună ziua, bună dimineața, bine ați venit la Parlamentul European. Știu că ați avut o călătorie foarte lungă. 1, 2, 1, 2. Put on your headphones, please. Vă rog să vă folosiți căștile. please put on your headphones so that you can hear the proceedings. It's the only way that otherwise the, the amplification... Vă rog să vă puneți căștile. Începem acum uh, conferința noastră. Bine ați venit de la treia conferință a Parlamentului European pentru persoanele cu dizabilități. Aș vrea să vă urez bun venit și să-i dau cuvântul lui Marco Marinari din partea uh, Direcției Generale Președinție, care ne va face o introducere în Parlamentul European și a sesiunii plenare a Parlamentului European. Marco, ai cuvântul. Bună ziua, bună dimineața tuturor și bine ați venit uh, la Parlamentul European. Știu că avem uh, o zi foarte lungă de lucrări în cadrul Parlamentului European și de aceea ne-am gândit uh, să începem această zi lungă explicându-vă pe scurt ce face această instituție și ce fac deputații din Parlamentul European pe care dumneavoastră îi alegeți și mai ales cum lucrează. Pentru că astăzi o să lucrați exact cum lucrează de obicei și deputații la ședința plenară. Parlamentul European este una din instituțiile principale ale Uniunii Europene, dar are o particularitate care o face să reiasă printre celelalte instituții, pentru că este singura instituție care este aleasă direct de către cetățeni. După cum știți, probabil la 5 ani, cu toții trebuie să ne exprimăm votul la alegerile europene pentru a alege deputații, reprezentanții noștri în Parlamentul European, care vor avea un mandat de 5 ani și vor lucra împreună cu colegii de la Comisia Europeană, de la Consiliu și de la celelalte instituții europene, fie pentru a îmbunătăți legislația deja existentă în Europa sau și mai ales pentru a elabora noi legi care au ca scop, bineînțeles, ameliorarea condițiilor noastre de viață cotidiene. Deputații sunt în momentul de față în număr de 754 și lucrează în comisii parlamentare, în delegații parlamentare, dar se reunesc și în sala aceasta sau în alte săli împreună. De ce? Pentru că este foarte important ca toată lumea să se poată confrunta din când în când și să dezbată anumite subiecte. Când deputații se așează într-o sală ca aceasta, nu se reunesc, nu se așează pe delegații naționale, ci sunt repartizați în așa numitele grupuri politice la nivel european. De ce? Pentru că acest Parlament lucrează într-un mod transnațional, european. Și de aceea fiecare deputat dintr-o țară membră se întrunește cu ceilalți în baza afinităților politice. Situația noastră de astăzi este diferită pentru că aici suntem reprezentați pe țări și de aceea sunteți grupați pe delegații naționale, nu ca deputații. Când deputații lucrează aici în sală, avem în primul rând președinții grupurilor politice, aici, după aceea vicepreședinții, șefii de delegații, șefii de comisii, președinții de comisii și după aceea în spate ceilalți deputați care sunt așezați pe grupuri politice și în ordine alfabetică. De ce? Pentru că nu există nicio diferență uh, de valoare, ca să spunem așa, între deputații venind din diferite țări sau grupuri. Când deputații lucrează în Parlamentul European pot vorbi limba lor maternă, așa cum vă fac și eu în momentul acesta și așa puteți face și dumneavoastră în, pe tot parcursul acestei zile. De ce? Pentru că Parlamentul încă de la începutul existenței sale, chiar din anii 50, a oferit posibilitatea fiecărui deputat de a se exprima în limba sa maternă. De ce? Pentru că aceasta este o adunare democratică, o adunare în care fiecare cetățean european care este eligibil pentru alegerile europene poate să fie ales. Și aceasta nu pe baza cunoștințelor lingvistice care ar putea să prejudicieze capacitățile de uh, legislator ale fiecăruia și de aceea fiecare poate vorbi limba sa maternă. La fel, repet și dumneavoastră astăzi, pe tot parcursul zilei de astăzi veți putea vorbi limba dumneavoastră maternă. Vă rog să încercați să vă imaginați acum o zi de plenară cu 700, mai mult de 700 de deputați în sală și cu multe puncte pe ordinea de zi. Cum putem gestiona toți acești deputați care cu toții, bineînțeles, vor să ia cuvântul, vor să își spună părerea? Iată cum se face acest lucru. Se stabilesc, în primul rând, uh, timpii de vorbire, adică minutele care sunt acordate fiecărui deputat. De fapt, fiecare grup politic, având în vedere ponderea sa în Parlament, primește un timp de vorbire în fiecare zi. Bineînțeles că cu cât grupul va fi mai mare, deci format din mai mulți deputați, cu atât vor avea mai multe minute de vorbire la plenară. Serviciile tehnice ale Parlamentului apoi atribuie timpul de vorbire fiecărui grup, iar apoi fiecare grup trebuie să decidă la rândul său care deputat va vorbi și cât timp va vorbi. Timpul de intervenție este de minim 30 de secunde și de maxim 6 minute pentru fiecare deputat. Majoritatea deputaților într-o zi de lucru precum aceasta vor lua cuvântul pentru un minut, un minut și jumătate sau două minute. Poate că o să vi se pară straniu, poate că o să vă întrebați, dar ce poate spune un deputat în un minut sau într-un minut și jumătate? Dar, de fapt, reușește să spună foarte multe. De ce? Pentru că plenara trebuie să fie privită, trebuie să fie înțeleasă ca uh, un centru de concentrare a tuturor discuțiilor care au avut loc deja în delegațiile și comisiile parlamentare. Așadar, dacă un deputat uh, se ridică și ia cuvântul, își prezintă de fapt concluziile activității sale, pentru că celelalți, ceilalți deputați de fapt sunt la curent deja cu ceea ce a făcut el pentru a ajunge la acea concluzie. Și așa veți lucra și dumneavoastră veți uh, veni aici cu propuneri concrete, clare, care sunt de fapt concluziile activităților dumneavoastră după mai multe uh, gând, după un timp de gândire mai lung. Așadar, avem și un președinte care uh, gestionează ședința, care va da cuvântul diferiților deputați și veți vedea pe ecranele care le avem în stânga și în dreapta vo, veți vedea un cronometru care începe să meargă și care nu este deloc văzut ca o amenințare, ci doar ca un reminder a faptului că trebuie să respectați un timp definit de vorbire. Dacă, de exemplu, la sfârșitul celui de-al doilea minut nu ați terminat uh, intervenția dumneavoastră, nimeni nu o să vă întrerupă chiar la două minute fix, dar o să, o să vi se dea câteva secunde în plus, dar o să vă roage probabil președintele să nu mai încălcați uh, timpul acordat. Aceasta este valabil pentru toți uh, vorbitorii. Deci vă rog să nu vedeți aceasta ca o cenzură, o cenzură a libertății dumneavoastră de exprimare, ci mai degrabă ca pe un punct de referință sau un gest de porlitețe față de colegii dumneavoastră, astfel încât uh, programul nostru să poată fi respectat uh, așa cum trebuie până la sfârșitul acestei conferințe. Această sală în care ne întâlnim astăzi nu este de fapt uh, sala de plenară propriu-zisă. De fapt, în plenar am fi trebuit să ne întâlnim, dar sala de plenară care se găsește chiar vis-a-vis -vis de această sală, pe partea cealaltă a scărilor, este închisă în momentul de față pentru lucrări uh, de reabilitare a sălii. Totuși, s-a decis uh, să se organizeze această conferință în această sală și s-a decis de asemenea de a se instaura o sală de, mm, de ascultare pentru ca toată lumea să poată să asculte ceea ce se întâmplă la această conferință. Plenara este de obicei extrem de densă și se concentrează de obicei pe durata unei singure, singure zi. Când se întâlnesc deputații în plenară, ei lucrează, de fapt, patru zile. Dar și în timpul acestor patru zile, reuniunile sunt extrem de intense. Trebuie să știm că se începe de obicei la 8 jumătate sau 9 dimineață, se lucrează până la prânz și după aceea avem o sesiune de vot după care se reiau dezbaterile, de obicei la ora 15 și se lucrează până la ora 20. După aceea avem o pauză de cin- pentru cină și după aceea se reiau lucrările de la 21 la 24. Aceasta de luni până joi. De ce este necesar să lucrăm atât de intensiv, o să mă întrebați poate? Pentru că în decursul anilor această adunare parlamentară a obținut din ce în ce mai multe prerogative. Iată de ce, crescând uh, rolul, importanța Parlamentului European, a crescut și uh, sarcina de lucru și deci dosarele legislative care trebuie discutate. Și iată de ce este necesar să se concentreze toate aceste ore de lucru pentru a putea să se trateze toate aceste dosare extrem de numeroase, din ce în ce mai numeroase. Și de ce credeți că sunt din ce în ce mai uh, numeroase? Pentru că în Europa avem un sistem bicameral aproape perfect. De fapt, avem două camere. Una, cea în care ați venit astăzi, Parlamentul European, și alta este Consiliul, Ministri, Consiliul de Ministri, care are și el puteri similare. Și de aceea se lucrează foarte mult, se lucrează mult și pentru că Uniunea Europeană are o competență importantă aproape în toate domeniile vieții noastre cotidiene. Trebuie să ne gândim că de acum încolo, de exemplu, peste 80% din legislația fiecarei uh, țări membre nu este decât o transpunere a legilor europene în drept național. Deci sunt legi care au fost propuse de Comisia Europeană inițial, pe care putem să le consider, pe care putem să o considerăm ca guvernul Uniunii Europene, de fapt, și care apoi aceste legi sunt elaborate și sunt aprobate în final de către cele două camere, adică de către Parlamentul European, după cum am spus, care este singura cameră aleasă direct de către cetățeni și de partea cealaltă de către Consiliu, care se numește Consiliul de Ministri în jargonul european, pentru că acolo se întâlnesc ministrii din fiecare stat membru. Deci avem, pe de-o parte, parte Consiliul, adică Camera care reprezintă guvernele statelor membre și pe de altă parte avem Parlamentul care este Camera care reprezintă cetățenii europeni. Și, uh, repet, aceste două camere lucrează împreună pentru a elabora legi, pentru a face propuneri care să îmbunătățească din ce în ce mai mult uh, viața noastră cotidiană. Acesta este un model uh, care nu funcționează perfect, după cum știm, de multe ori este supus multor critici, dar totuși este un model care funcționează și multe din democrațiile care nasc acum în, uh, lume, în uh, lumea a treia încearcă să imite acest tip de democrație pentru că este într-adevăr o formă foarte clară de democrație. În acest tip de democrație, Parlamentul decide și să promoveze o serie lungă de inițiative, precum cea pe care o vedeți aici astăzi. Astăzi avem o agendă extrem de încărcată și de aceea nu vreau să mai răpesc din timpul dumneavoastră de astăzi și voi da cuvântul colegului meu, domnul Clark, pentru ca dumnealui să poată să lanseze oficial această conferință. Vă mulțumesc în așteptarea acestor lucrări și vă urez uh, succes la discuțiile de astăzi. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, Marco. După cum uh, ați văzut, după cum v-ați dat seama, trebuie să vă puneți căștile ca să puteți asculta lucrările după cum vedeți, există interpretare toate limbile Uniunii Europene, dar dacă vă uitați la semne și numere, veți găsi canalul pe care îl doriți. În spatele camere, încăperii veți putea găsi și alte dispozitive pentru ascultare. În această dimineață vom avea sesiune până la 12 și jumătate, iar cea de după amiază va începe de la 2 și jumătate și va dura până la 6. Avem trei sesiuni plenare. Prima sesiune plenară se ocupă de drepturile persoanelor cu dizabilități și punerea în aplicare în contextul crizei economice. Vom analiza punerea în aplicare a drepturilor persoanelor cu dizabilități în contextul crizei. Vom discuta despre strategii de ieșire din criză și, în al treilea rând, la sesiunea finală vom discuta libertatea de circulație a persoanelor cu dizabilități, obstacolele și drepturile cetățeniei, ținând cont de pregătirea actului european al accesibilității vor uh, exista și o dezbatere plenară în care vor interveni eurodeputații, eurodeputații conform unei uh, liste prezentate anterior. Se va păstra acea structură ca în dezbaterile din plenară din Uniunea Europeană S-ar putea ca cei care au cerut să ia cuvântul să nu au, uh, poată să li se ofere cuvântul chiar în acel moment. Uh, prânzul va fi în spațiul Yehudi Menuhin, uh, cu două etaje mai jos decât nivelul care ne aflăm acum. Prânzul este pentru eurodeputați și pentru reprezentanții lor, ca și pentru reprezentanții în această uh, încăpere și pe la 10 și jumătate vi se va servi cafea. La sfârșitul zilei, pe la 5 și jumătate eh, sau 6, vom vota asupra rezoluției pe care o vom eh, vota astăzi. Toți delegații trebuie să participe la acest vot. Rezoluția reprezintă contribuția tuturor membrilor forumului uh, european al persoanelor cu dizabilități și toate observațiile lor au fost incluse în acest document. Se va vota rezoluția care a fost îmbogățită cu comentariile făcute de membrii acestui forum. Delegațiile care fac poze sunt rugați să nu folosească uh, Uh, flashul și de asemenea vă rugăm să închideți telefoanele mobile pentru a nu putea, pentru a nu crea probleme interpretării simultane. Când ieșiți din cameră puteți să deschideți telefonul, iar acum aș dori foarte pe scurt să prezint ultima versiune a rezoluției care a fost îmbunătățită cu comentariile delegațiilor și Vreau să mulțumesc tuturor celor care au participat uh, la redactarea rezoluției. Rezoluția există în engleză și în franceză într-un format ușor de citit și versiunea finală a rezoluției uh, va fi până în cele din urmă tradusă în toate limbile europene. Dacă doriți traducerea în limba dumneavoastră, vă rugăm să transmiteți această cerere la secretariat. La rezoluție sunt cuprinse subiectele care vor fi discutate în cele trei sesiuni plenare. Este, cuprinde de asemenea acțiunile la nivel național uh, și la nivel internațional și are cinci secțiuni importante. Prima, măsuri care vor fi adoptate de Uniunea Europeană pentru a ieși din criză, cerem reformarea strategiei Europa 2020 și a strategiei pentru persoane cu dizabilități care să se bazeze pe drepturile omului și pe drepturile sociale. Comisia Europeană va propune la începutul anului viitor un pachet privind investițiile sociale E vorba de investiții pe termen lung, măsuri de protecție socială care să asigure o viață independentă, uh, accesul la un loc de muncă, educația inclusivă, mai ales cu accent pe femei, tineri, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă, ca și accesul la îngrijire la domiciliu sunt trecute în revistă politicile economice ale statelor membre prin intermediul procesului semestrului european, mai ales în ce privește incluziunea persoanelor cu dizabilități. În a doua parte facem apel la instrumentele financiare europene ca să aibă prevederi foarte importante și să se excludă barierele în calea accesului la persoanele cu dizabilități. Trebuie să se permită accesul la finanțare pentru cercetare, inovare, infrastructură, transport. Vorbim despre fonduri structurale care să uh, creeze facilități pentru programele de cercetare și pentru rețelele europene de transport. Toate acestea sunt negociate de Parlamentul European chiar în aceste zile. În partea a treia vorbim despre măsuri concrete pe care Uniunea Europeană trebuie să le ia pentru a pune în aplicare Convenția Uniunii ONU astfel încât toate legislațiile, toate legile să nu fie discriminatorii, să se facă o reformă a contractului colectiv și să se asigure accesul la instituțiile europene și o reformă a practicilor de recrutare. În partea a patra ne referim la legislația care trebuie adoptată pentru a garanta accesul persoanelor cu diz, dizabilități, accesul la internet și actul european al accesibilității și ce am dorit noi să cuprindă aceste instrumente legislative. Se pune de asemenea problema asigurării circulației libere a persoanelor cu dizabilități în Europa și asigurarea egalității între sexe. Și în cele din urmă avem propuneri concrete ca urmare a discuțiilor noastre. O rezoluție a Parlamentului European bazată pe această moțiune și uh, ca o contribuție la raportul Comisiei Europene privind punerea în aplicare a Convenției Națiunilor Unite pentru drepturile persoanelor cu dizabilități. Este vorba și de asemenea despre includerea tuturor organizațiilor acestor persoane și a unui grup de inițiativă care să fie condus de Comisia PETI. Rezoluția Consiliului și a Parlamentului uh, persoanelor cu dizabilități. Recomand această moțiune Parlamentului după ce vom discuta, iar acum îi dau cuvântul lui Ianis Vardakistan, președinte al Forumului European al Persoanelor cu Dizabilități. Ianis, ai cuvântul și vei fi președintele acestei sesiuni. Mulțumesc, Ianis. Κυρίες Doamnelor și domnilor, bună ziua! Mă bucur foarte mult să vă văd aici la uh, al treilea Parlament al persoanelor cu dizabilități. Cred că înainte de a trece la deschiderea oficială a reuniunii, trebuie să îl primim alături de noi pe președintele Parlamentului European, domnul Schulz. Îl așteptăm pe domnul Schulz la fără un sfert. Vorbesc acum limba engleză. Voiam să vă spun că ne vom întrerupe atunci când vine președintele și vom face atunci uh, deschiderea oficială. De fapt, noi am început cam repede, am uh, avansat. Deci, vă rog frumos să fiți în sală și să așteptați până când vine Parlamentul ca să um, participăm cu toții la deschiderea acestui eveniment atât de important.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

Can you, can you hear me? Mă auziți? Please, please you... Vă rog frumos să folosiți căștile. Așa funcționează sistemul de interpretare. Vă rog frumos să luați loc pentru că îl așteptăm pe președintele Parlamentului European, trebuie să sosească din clipă în clipă și vom începe imediat. Vă rog frumos să luați loc și să aveți răbdare.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 We are ready. Iar acum suntem gata să începem sesiunea de deschidere a așa numitului al treilea Parlament European al Persoanelor cu Dizabilități. Avem onoarea de a-l avea alături de noi pe președintele Parlamentului European, domnul Martin Schulz. Parlamentul European a fost încă de la început, de la crearea sa, un aliat puternic și foarte credibil și un susținător puternic al persoanelor cu dizabilități și a susținut toate inițiativele în acest sens. Parlamentul European a jucat un rol de o importanță enormă. A adaptat propunerile legislative la nevoile persoanelor cu dizabilități și a uh, încercat ca toate rezoluțiile sale să țină cont de includerea persoanelor cu dizabilități. Domnule președinte, astăzi aproape 500 de reprezentanți ai unor ONG-uri din domeniul persoanelor cu dizabilități, reprezentându-le pe acestea și familiile lor, sunt aici. Sunt uh, organizații din toată Europa reprezentate la această ocazie foarte importantă. Și ne bucurăm foarte mult să vă avem alături de noi și să vă dăm cuvântul pentru deschidere. Vă rog, domnule președinte, aveți cuvântul aici, în casa dumneavoastră, în casa noastră, în casa democrației europene. Mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stimate doamne, stimați domni, dragi oaspeți, este o mare bucurie și o onoare pentru mine să pot deschide cel de-al treilea Parlament al persoanelor cu dizabilități. Aș dori să mulțumesc în primul rând domnului Castanis pentru cuvintele introductive pe care mi le-a adresat. Aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră în calitate de președinte al Forumului European al Persoanelor cu Dizabilități, doamnei Bizoții, care este directoarea forumului acesta, și vă mulțumesc pentru toate eforturile pe care le-ați făcut pentru organizarea acestei conferințe. Vreau să mulțumesc în primul rând și pentru spiritul de cooperare în care s-a desfășurat această pregătire, doamnă Foldezi, pentru eforturile pe care le-ați făcut pentru ca noi să putem să ne întâlnim într-un spirit de cooperare pentru a treia oară aici în Parlamentul European. Această reuniune este și rezultatul un, celei mai vechi, celui mai gru, vechi grup inter partinic din Parlamentul European este vorba de grupul de lucru pentru persoanele cu dizabilități, care oferă o platformă de schimburi de opinii între diferiții deputați și persoanele care fac parte din acest forum și vreau să mulțumesc tuturor celor care au lucrat în Parlamentul European pentru această reuniune și pentru activitatea pe care au depus-o în cadrul acestui grup mixt. Vreau să mulțumesc colegilor care sunt prezenți și astăzi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, întâlnirea noastră din această dimineață se uh, vine într-un moment extrem de critic. Criza economică în Europa bântuie deja de 5 ani șomajul a urcat la aproape 11% și șomajul la tineri s-a dublat. Unele din statele membre ale Uniunii Europene se află în recesiune. Răspunsul multor guverne la această problemă sunt măsuri de austeritate mai dure ca niciodată. Este clar că e nevoie de o consolidare a bugetului și eu și colegii mei din Parlamentul European suntem pentru bugete consolidate în general. E vorba și de o chestiune de echitate între generații. Nu se poate ca generațiile următoare să trebuiască să trăiască cu datoriile pe care le creăm noi astăzi, într-un fel în care n-a fost până acum niciodată cazul în istorie. Totuși, Parlamentul European este de părere că politica de austeritate care se practică în Europa în momentul de față este unilaterală. Este clar între timp că fără creștere nu se pot redresa bugetele naționale niciodată. Indiferent de toate aceste probleme, economiile cele mai dure îi lovesc întotdeauna pe cei mai vulnerabili într-o societate și de aceea există riscul real ca persoanele cu dizabilități să piardă drepturile pe care le aveau chiar acum câteva zeci de ani. Situația de astăzi este de aceea inacceptabilă. Persoanele cu dizabilități sunt uh, mai sărace decât restul uh, populației în medie. Mai mult de o cincime din persoanele cu dizabilități trăiesc la limita sărăciei. Statistica vorbește de 21 de procente. Educația, formarea profesională și ocuparea persoanelor cu dizabilități sunt uh, în comparație cu populația medie în multe state membre mult mai scăzute. Și această excludere are, aduce cu sine foarte multe costuri, nu numai pentru persoanele în cauză, ci și pentru societatea ca atare. Adică pentru a exprima mai clar, persoanele cu dizabilități trebuie să fie ajutate și din punct de vedere financiar, să găsească un loc de muncă. Toate aceste măsuri ar fi mai bune, mai uh, eficiente din punct de vedere al costurilor decât o excludere a acestor persoane. 15% din populația mondială trăiește cu o dizabilitate. În Uniunea Europeană sunt 80 de milioane de persoane care au un acces limitat sau niciun acces la piața muncii. Pentru mine este evident că societatea noastră, mai ales acum în uh, mijlocul crizei, trebuie să folosească potențialul pe care îl reprezintă persoanele cu dizabilități pentru societatea noastră și că nu poate să treacă pe lângă această șansă. Ce a făcut Uniunea Europeană până, până acum pentru a încerca să îmbunătățească situația? Avem o legislație pe branșe, de exemplu pentru uh, transportul aerian, pentru lifturi, pentru um, autobuze. Persoanul, Parlamentul European a încercat să susțină întotdeauna drepturile persoanelor cu dizabilități mai, atunci când a, mai ales atunci când a fost vorba de legislație pentru persoanele cu dizabilități, Parlamentul a fost pionier. De curând, în cadrul directivei pentru drepturile victimelor îmbunătățite, am arătat că suntem de partea celor care au nevoie de protecție specială și de susținere specială. Parlamentul face eforturi pentru ca Uniunea Europeană și instituțiile sale să pună în aplicare aceste măsuri pe care Uniunea Europeană le cere de la statele membre. În 2009 am avut pentru prima dată un membru um, din Ungaria, domnul Adam Kozar, care are probleme auditive și ne implicăm cu toții pentru ca statutul funcționarului să poată să țină cont și de funcționarii cu dizabilități și cu uh, persoanele și persoanele care au copii cu dizabilități. Avem și programe de integrare pentru stagiari și pentru agenți contractuali cu dizabilități pe care le-am pus în aplicare deja. Dar este evident că acestea sunt doar câteva picături într-un ocean, având în vedere situația actuală. Este nevoie de o viziune de ansamblu care momentan, din păcate, lipsește. Nevoile persoanelor cu dizabilități trebuie să, să fie îndeplinite în toate domeniile în care activează Uniunea Europeană chestiuni de transport sau probleme de politică de coeziune, cercetare, dar și uh, coordonarea bugetară și financiară, dar și uh, atribuirea de contracte în achizițiile publice și ajutorul pentru dezvoltare, toate acestea trebuie să aibă o abordare integrală în care să se țină cont de aceste drepturi. După cum știți, uh, în curând Uniunea Europeană și toate statele membre vor fi în curând părți sau state părți la Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Dacă această convenție va fi pusă în aplicare corect și dacă societatea civilă va fi implicată așa cum trebuie, aceasta ar putea să devină o parte a acelei viziuni de ansamblu de care vorbeam înainte. În acest context, Comisia comunităților europene se gândește în momentul de față la o propunere de normă pentru accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități în, conformi, în conformitate cu actul de accesibilitate european. Sper ca Parlamentul să poată adopta cât mai repede un astfel de instrument și eu salut această inițiativă. Însă am vrea să avertizăm asupra faptului că Până în detaliu trebuie să existe propuneri concrete înainte să putem să fim de acord cu acest uh, acord, cu această convenție. O declarație generală care nu ține cont de detalii nu este suficientă pentru noi. Stimate doamne, stimați domni, Parlamentul European arată, prin faptul că este organizator la această conferință, că este angajat față de drepturile persoanelor cu dizabilități, că dorește să promoveze drepturile acestor persoane. Eu personal sunt convins de faptul că gradul de dezvoltare al unei societăți poate fi măsurat în conformitate cu felul în care își tratează persoanele cele mai vulnerabile, membrii cei mai vulnerabili din societate. Trebuie să luptăm în continuare pentru ca percepția, conștientizarea în cadrul societății să se îmbunătățească. Piedicile în cadrul uh, accesului la piața muncii sau la formare și uh, educație în general, formare profesională, dar și accesul la serviciile de sănătate publică, toate aceste obstacole trebuie să fie înlăturate cât mai repede. Trebuie să luptăm pentru includere, pentru solidaritate pentru că aceste valori, din păcate, nu sunt destul de reprezentate și nu sunt de la sine înțelese la noi în societate. Vreau să vă urez, doamnelor și domnilor, o zi cât se poate de productivă în această reuniune, cu dezbateri cât se poate de interesante. Aș vrea să vă rog în același timp să mă iertați dacă nu voi putea participa la dezbaterile pe care le veți avea aici în Parlamentul European și pentru faptul că nu pot fi prezent decât la deschiderea evenimentului, fiind dat că astăzi am foarte multe alte întâlniri paralele la care trebuie să particip. Președintele Parlamentului European are privilegiul, dar în același timp și obligația, să desfășoare multe activități în acest Parlament și să le și coordoneze în același timp. Iată de ce vă rog să nu o luați ca un semn de nepolitețe dacă după aceste cuvinte de deschidere va trebui să plec. Nu este din lipsă de respect pentru activitatea pe care o desfășurați aici ci este și din respect pentru obligațiile care îmi revin mie. Vă mulțumesc pentru atenție. Mr. President, we... Domnule președinte, știam dinainte că sunteți foarte implicat în apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilități și că sunteți de partea noastră în lupta pentru protecția persoanelor cu dizabilități. Dorim să le protejăm de repercusiunile crizei care nu este provocată de noi, însă noi suntem primii care tragem ponoasele, după cum ați spus. Înțelegem că aveți angajamente în altă parte și trebuie să ne părăsiți, însă știm că în spirit veți fi alături de noi. În numele nostru, al tuturor, doresc să vă mulțumesc personal pentru angajamentul față de acest eveniment și să vă mulțumesc pentru sprijinul oferit de Parlament. Aș dori de asemenea să mulțumesc și membrilor Parlamentului European care au susținut această reuniune și prezența tuturor delegațiilor naționale aici, astăzi. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și așteptăm cu nerăbdare o cooperare fructuoasă în această perioadă tulbure care uh, atacă construcția europeană chiar în inima ei. Thank you. Thank you. Ladies uh, and gentlemen. Doamnelor și domnilor, stimați invitați și participanți, doresc să vă urez bun venit tuturor la cea de-a treia reuniune a Parlamentului European al persoanelor cu dizabilități. Este o ocazie istorică într-o perioadă foarte tulburată Mișcarea europeană a persoanelor cu dizabilități va discuta în acest cadru impresionant o strategie privind următorii ani. Ultimele două reuniuni ale Parlamentului European al persoanelor cu dizabilități au avut loc în momente esențiale, în momente istorice. Prima reuniune a avut loc în decembrie 1993. și a fost condusă de de, de Asociația Organizațiilor pentru Persoanele cu Dizabilități. Această reuniune a avut loc chiar în prima zi europeană a persoanelor cu dizabilități, din decembrie 1993. În același an, Organizația Națiunilor Unite a adoptat standardele ONU cu privire la uh, egalizarea drepturilor persoanelor cu dizabilități. A doua reuniune a avut loc în 2003, anul european al persoanelor cu dizabilități. Și acum am ajuns la reuniunea de astăzi cele două evenimente anterioare, au creat un avânt pentru drepturile și problemele legate de dizabilități. Fără îndoială, s-au făcut progrese în multe domenii. Ocupare, protecție socială, noi tehnologii, diverse moduri de transport, fonduri structurale, ajutoare de stat, achiziții publice, drepturile omului, ca să numesc doar câteva exemple. Stimați colegi, astăzi, în această perioadă tulbure, Parlamentul European, reuniunea noastră de anul acesta a Parlamentului European a persoanelor cu dizabilități, este cea mai importantă de până acum și cea mai necesară. În Europa suntem afectați de una din cele mai mari situații de regres a drepturilor de până acum, drepturi pentru care ne-am luptat timp de zeci de ani. Până acum, în istorie, nu s-a mai întâmplat ca drepturile persoanelor cu dizabilități să fie atât de bine recunoscute ca prevederi juridice, ca discurs politic. În istoria recentă, nu am fost niciodată atât de grav amenințați de regresul și de acțiunea directă împotriva drepturilor noastre. Prin măsuri luate de statele membre de cele mai multe ori cu acordul Uniunii Europene. Liderii politici a Europei nu au un plan clar, nu au un plan coerent, nicio strategie pentru a ne scoate din criză. Nu există un acord comun privind măsurile adecvate care trebuie adoptate pentru a proteja persoanele cu handicap de criză, după cum v-am spus, o criză pe care nu noi am provocat-o. Acest Parlament poate arăta liderilor Uniunii Europene că există o singură reacție la această situație critică. Această reacție, acest răspuns este simplu și este foarte european. Mai multă democrație, mai multă participare și acțiuni mai unitare ale instituțiilor. Acțiuni care să țină cont de istoria Uniunii Europene și de abordarea drepturilor omului. Astăzi, aici, suntem mai mulți, suntem mai puternici. Ar trebui ca glasul nostru să se audă mai tare. Și ne aflăm în Casa Democrației Europene. Suntem aici ca să ne cerem drepturile. Suntem aici ca să cerem să fim prezenți atunci când se iau decizii. Să cerem ca glasul nostru să fie auzit. Doresc să menționez înainte de a vorbi despre viitor și doresc să-i menționez și să le amintesc să vă amintesc de uh, cei mai valoroși dintre noi, de tinerii cu dizabilități, copiii cu dizabilități. Persoane cu dizabilități care au nevoie de îngrijiri complexe. Mm, trebuie nu numai să ne amintim de ei, ci și să acționăm pentru a-i proteja pe acei colegi care încă trăiesc în instituții. Suntem aici ca să vorbim cu propriul nostru glas, fără intermediari. Fără niciun fel de participare externă. Suntem aici și pentru a discuta cu membrii Parlamentului European, cu membrii acestei instituții. Suntem aici ca să discutăm și ca să adoptăm o rezoluție care ne va călăuzi pe viitor. Acest Parlament European al persoanelor cu dizabilități trebuie să ofere Uh, liniile directoare pentru toate părțile interesate în domeniul dizabilităților pentru următorii 10 ani. Avem nevoie de un nou plan pentru Europa și pentru dizabilități. Criza a strivit toate proiectele și ideile concepute înainte. Strategiile adoptate în trecut chiar în trecutul foarte recent, sunt deja învechite. Astăzi Europa e altfel și va fi și mai schimbată în viitorul apropiat. Așadar, soluțiile vechi nu mai funcționează. Planul pentru o Europa a dizabilităților trebuie să aibă la bază drepturile omului. Toate politicile europene, toate actele legislative europene trebuie să fie compatibile cu Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Nu trebuie să se cheltuiască niciun cent pe uh, infrastructuri neadaptate la nevoile persoanelor cu dizabilități. Actul european al accesibilității trebuie să fie un act real, care să ofere o accesibilitate reală pentru mediile virtuale, mediile construite, mediile naturale, pentru bunuri și servicii. Dragi colegi, sloganul nimic ce ne privește să nu fie făcut fără noi, nu e doar un cuvânt, nu e doar o expresie de jargon, este un mod de viață. În această criză care ne ia drepturi, ne ia din drepturi, care limitează serviciile, care ia chiar inima modelului social european, mișcarea europeană a persoanelor cu dizabilități trebuie să fie mai unită și mai puternică și să continue să lupte, să protejeze și să promoveze drepturile persoanelor cu dizabilități. Este de o importanță vitală să plecăm de la această reuniune, să ne întoarcem în statele noastre, hotărâți să facem tot ce este necesar ca să ne protejăm concetățenii de aceste măsuri care reprezintă abuzuri, abuzuri și încălcări ale drepturilor din Convenția ONU a drepturilor persoanelor cu dizabilități. Am onoarea și am șansa istorică de a merge duminică la Madrid, la o demonstrație extraordinară organizată de Mișcarea Spaniolă a Persoanelor cu Dizabilități. Au făcut același lucru și în Grecia, știu că și în Portugalia, în Regatul Unit, în Irlanda, și în multe alte state este necesar să avem acțiuni mai radicale. Așadar, doresc să vă mulțumesc din nou pentru prezență și să urez, să ne urez nouă tuturor, să avem aici o reuniune plină de succes. Voi da acum cuvântul doamnei Mazzoni președinta Comisiei pentru Petiții a Parlamentului European și doamnei Földe și vicepreședintă a Forumului European al Persoanelor cu Dizabilități. Ele vor uh, prezida prima sesiune plenară. Nimic din ce ne privește să nu fie făcut fără noi. Transmiteți acest mesaj în sate, în comune, în orașe, Transmiteți-l tuturor, transmiteți tuturor cetățenilor europeni. Mulțumesc! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a nap első ülésén. Aș dori să urez bun venit tuturor la prima sesiune din această dimineață Vom analiza Convenția Națiunilor Unite pentru drepturile persoanelor cu dizabilități și modul în care este pusă în aplicare față în contextul crizei economice. Doamna Mazzoni va prezida această sesiune. Cred că, în primul rând, ar fi bine să spun câteva cuvinte despre această convenție, deoarece vom vorbi despre aplicarea acestei convenții în timpul acestei sesiuni plenare. Este o sesiune adoptată în o convenție adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite în 2006. Este o convenție care a fost adoptată, ratificată de 106 țări. Convenția aceasta a fost negociată cu implicarea totală a părților implicate, adică persoanele cu dizabilități și familiile lor care au participat activ la redactarea acestei convenții. S-a produs o modificare a paradigmei și astăzi nu mai vorbim despre handicap fizic sau handicap de altfel, ci vorbim despre barierele și obstacolele în calea participării depline la activitatea societății cu care se confruntă persoanele cu dizabilități. De fapt, mm, înțelegem pe potențialul acestor persoane de a contribui la activitatea socială, un element de mare valoare, și știm că trebuie să ne implicăm activ, să implicăm activ aceste persoane în procesul politic, de la momentul planificării activității până la rezultatele și până la momentul în care se redactează legislația și până la momentul în care se aplică legislația. Acestor persoane trebuie să li se asigure participarea totală la procesul decizional. În Uniunea Europeană, la nivelul Parlamentului European, s-a semnat uh, Uniunea Europeană este cea care a semnat prin, ca Uniune această convenție. 24 de state membre au ratificat deja această convenție. Prin ratificarea aceasta, Uniunea Europeană a adoptat și a acceptat ideea punerii în aplicare a acestei convenții și a luat măsurile necesare pentru ca uh, perspectivele persoanelor cu dizabilități să fie incluse în procesul legislativ european ceea ce înseamnă revizuirea legislației astfel încât ea să fie aliniată la prevederile Convenției ONU. Orice domeniu care ține de competența Uniunii Europene trebuie să fie verificat față de alinierea la această convenție. Activitatea tuturor este necesară lucru care este adevărat la nivelul Parlamentului European, al, Cons al Comisiei, al Consiliului Uniunii Europene și la nivelul altor agenții politice, la Comitetul Economic și Social și la Comitetul Regiunilor. Dar ce este important ca toată lumea să coopereze și să se asigure că această convenție duce la modificări reale și îmbunătățiri reale ale vieții acestor persoane. Aplicarea convenției uh, a fost însoțită luna trecută de crearea unui mecanism de monitorizare, iar Forumul European al Persoanelor cu Dizabilități face parte din acest cadru de monitorizare. Forumul împreună cu Comisia pentru Petiții a Parlamentului European, cu Ombudsmanul European, cu Comisia Europeană și cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale fac parte din acest sistem de monitorizare și sperăm ca toți participanții să aibă mandatul necesar și resursele financiare necesare pentru a-și desfășura activitatea așa cum trebuie. În 2013, Uniunea Europeană, Comisia Europeană vor transmite un raport referitor la drepturile persoanelor cu dizabilități. Sperăm că va fi un raport important care va analiza rezultatele uh, atinse, le va analiza dintr-o perspectivă critică și pe baza acestei evaluări a situației vom vedea ce progrese s-au făcut. Raportul acesta va reprezenta un element important al planului de acțiuni care va fi definit în viitor și care va arăta cum va fi pusă în aplicare în Uniunea Europeană Convenția Națiunilor Unite pentru drepturile persoanelor cu dizabilități. Este important ca atât Uniunea Europeană cât și statele membre în contextul crizei economice și financiare, să nu folosească această criză ca scuză pentru a nu aplica prevederile Convenției Națiunilor Unite. Pentru că foarte multă lume s-a străduit să obținem rezultatele pe care le avem acum. Deci vorbim de rezultate, de servicii cu ajutorul cărora luăm parte la educație, suntem implicați în procesul de ocupare a forței de muncă, și avem, uh, ni se asigură dreptul la asistență personală. Trebuie să menținem aceste uh, realizări iar în lumina convenției ele trebuie duse mai departe. Trebuie să fim foarte atenți la faptul că este vital să includem organizațiile care reprezintă persoanele cu dizabilități în toate eforturile de scoatere a Europei din criză. Trebuie să examinăm impactul crizei asupra persoanelor cu dizabilități, asupra locurilor de muncă pe care le ocupă, asupra educației lor, asupra accesului la servicii, astfel încât să se poată bucura de participare activă la viața societății. Criza a dus la excluderea acestor grupuri la nivelul societății și avem o serie întreagă de sarcini de pus în aplicare privind convenția. Trebuie să stabilim o listă de priorități, trebuie să avem niște soluții de combatere a excluziunii sociale. Uniunea Europeană are un rol proeminent în acest domeniu Uniunea Europeană este parte contractantă, parte semnatară a acestei convenții, iar în Europa persoanele cu dizabilități urmăresc îndeaproape ce face Uniunea Europeană și cum aplică mm, Convenția Națiunilor Unite. V-am prezentat pe scurt cum este situația și am să-i dau cuvântul doamnei Roberta Angelili, vicepreședinte al Parlamentului European, și aș dori să salut și să-i urez bun venit și să ne spună cum stau lucrurile. Mulțumesc! Grazie, eh, grazie per aver Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru că ați organizat aici în Parlamentul European această reuniune atât de importantă, care este, se bucură de o prezență numeroasă. Aș dori să vă urez bun venit în calitate de vicepreședinte și reprezentantă a drepturilor uh, pentru minorități și ca președinte responsabil la nivel înalt pentru egalitatea de gen și egalitate. În acest grup de lucru ne ocupăm de egalitatea de șanse pentru toată lumea și ne ocupăm și de așa numitele diversități. Cred că este extrem de important, în primul rând, ca un eveniment ca acesta să fie organizat în interiorul instituțiilor europene, pentru că sărbătorirea Zilei Internaționale a Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități într-o instituție înseamnă că atenția instituțiilor față de aceste probleme, față de aceste teme, este extrem de uh, uh, importantă și deci este în același timp și esențial ca toate instituțiile să fie sensibilizate, să existe o conștientizare și la nivel național și la nivel european și în general a opiniei publice despre strategiile care trebuie adoptate în acest domeniu, despre cele mai bune practici, dar și pentru a sublinia importanța valorilor demnității umane, al bunăstării persoanelor cu dizabilități și a egalității de șanse pentru persoanele cu dizabilități. Așadar, este vorba de servicii, pe de o parte, de buget, pe de altă parte, dar și de instrumente concrete care trebuie aplicate, dar și o chestiune care ține de valori. Pentru că diversitatea este o valoare importantă. Eu cred că persoanele cu dizabilități trebuie să își găsească un loc mai important în societate și anume trebuie să fie considerate ca fiind abile în alt fel, abile la fel ca cele care au uh, abilitățile uh, de, normale, dar totuși având și capacități diferite. Trebuie de aceea ca aceste persoane care sunt abil, uh, abile într-un mod divers să se bucure de același acces la servicii, de același acces la piața muncii și trebuie în același timp să le dăm posibilitatea să se bucure de aceleași oportunități, pentru că și ele sunt cetățeni europeni ca toți ceilalți. Persoanele cu dizabilități în Europa sunt aproape 80 de milioane. Este vorba de o cifră impresionantă de cetățeni europeni. Nu e vorba de o minoritate de excepție, ci e vorba de un număr extrem de mare de cetățeni. Trebuie de aceea să apărăm uh, conceptul uh, de oportunități egale și valoarea accesibilității, care este o valoare extrem de importantă de asemenea. Accesibilitatea nu înseamnă numai uh, eliminarea barierelor arhitectonice, înseamnă în același timp și eliminarea tuturor celorlalte bariere, de exemplu lipsa de servicii pentru persoanele cu dizabilități sau lipsa de politici și măsuri adaptate pentru uh, aceste persoane, dar și prejudiciile care se aduc câteodată, pentru că și acestea sunt uh, și, mă scuzați, și uh, ideile prejudecate care sunt o barieră în calea persoanelor cu dizabilități. În ceea ce privește accesibilitatea, aș vrea să vă dau un singur exemplu, și anume, numai 5% din siturile publice pe internet în statele membre sunt adecvate normelor de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități. Deci serviciile publice, care sunt de fapt servicii pentru toată lumea, pentru o persoană cu abilități diverse sunt accesibile numai într-un procent uh, de 5%, deci uh, foarte, foarte puțin. Președintele Parlamentului uh, European a făcut o listă a măsurilor pe care suntem pe cale să le adoptăm acum în cadrul Parlamentului European pentru a putea crea condițiile necesare pentru lucrătorii în Parlamentul European uh, și uh, lucrătorii cu abilități diferite să uh, desfășoare în libertate activitățile lor și pentru a, ca lucrul, activitatea lor să fie într-adevăr să se poată desfășura după toate regulile și normele. Am eliminat toate barierele arhitectonice, am adaptat uh, și uh, intrările în Parlament, dar și lifturile, tocmai pentru ca persoanele cu dizabilități să poată să acceseze mai ușor acest spațiu. Dar Parlamentul European trebuie în același timp să se angajeze pentru a realiza o coordonare mai bună între cele 27 de state membre, așa încât să se poată pune în aplicare politici care să fie la înălțimea provocărilor cu care se confruntă aceste persoane. Sunt provocări foarte dificile, care de multe ori sunt agravate și de criza economică. Aș dori să trag și concluziile și să subliniez în aceste concluzii una din problemele care mi se pare mie personal foarte importantă, și anume problema copiilor abil diferit. În Europa sunt 15 milioane de copii care au nevoie de uh, servicii speciale pentru educație. Sunt uh, copii cu nevoi speciale, în, cu vârste între 13 și 19 ani, în care rata de abandon școlar sau de neșcolarizare este aproape de 40%. Aceasta înseamnă că acești copii nu au, de fapt, uh, acces la serviciile de scolarizare și deci abandonează școala, abandonează orice formă de formare profesională și devin adulți care deja de la început sunt sortiți șomajului sau uh, excluderii sociale. Ultimele cifre ne arată că rata de sărăcie în rândul persoanelor cu dizabilități este peste 70 de procente față de media celorlalți cetățeni. Deci este evident că excluderea copiilor uh, de la accesul la școlarizare și formare profesională este o condamnare directă a acestora la sărăcie. Tema de care vorbesc este esențială, mai ales în perioada aceasta de criză. După cum vedem dintr-un sondaj făcut uh, de Eurobarometru, impresia care se regăsește peste tot este că discriminarea pe piața muncii pe motive de, dis- de dizabilitate este într-o creștere foarte uh, abruptă, mai ales din cauza crizei economice. De aceea aș dori să vă mulțumesc pentru că ați organizat acest forum important și aș vrea să conclud spunând că persoanele care sunt abile diferit nu pot fi cele care să plătească prețul cel mai înalt la, în această criză economică, prețul cel mai mare. Instituțiile europene trebuie de aceea să se angajeze mai mult pentru a proteja valoarea solidarității, valoarea coeziunii sociale, uh, și trebuie deci să se angajeze față de obligativitatea care le revine de a nu lăsa pe drum și de a nu abandona și de a nu uh, neglija acele persoane care au cea mai multă nevoie de ajutor. Vă mulțumesc! Uh, uh, mulțumesc foarte mult, doamnă vicepreședinte Angelili pentru această contribuție. Cred că în intervenția dumneavoastră ați arătat că sunteți de acord cu acest eveniment, cu efortul pe care l-am depus pentru a face pentru a organiza această conferință. Ați vorbit de importanța formării profesionale, de uh, importanța școlarizării. Toate acestea sunt aspecte esențiale și trebuie de asemenea să subliniem că dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, sărăcia poate imediat să amenințe aceste persoane. Aș vrea să dau acum cuvântul co-președintei, doamna Erminia Manzoni, care este președinta Comisiei pentru Petiții. Vă rog, doamna Manzoni. Bună ziua, bună dimineața tuturor. Aș vrea să vă mulțumesc în primul rând pentru organizarea unei întâlniri atât de importante ca aceasta și aș vrea să vă spun că sunt foarte bucuroasă să am ocazia să iau cuvântul pe o temă atât de delicată. Situația persoanelor cu dizabilități este un punct esențial pe agenda Uniunii Europene, dar este în același timp și pentru mine un punct central în calitate de președinte a Comisiei pentru Petiții, dar și în nume personal. Aș vrea să vă mulțumesc foarte mult de aceea pentru uh, prezența dumneavoastră aici. La început, această reuniune s-a întâlnit cu câteva dificultăți și datorită tenacității dumneavoastră am avut ocazia să organizăm până la urmă acest forum pentru a discuta despre aceste teme aici. În ceea ce privește Uniunea Europeană, primul pas uh, relevant a fost tratatul de la Amsterdam, care a introdus, uh, odată cu articolul 13, obligația Uniunii Europene de a proteja persoanele cu dizabilități în fața discriminării. Apoi, prin semnarea și ratificarea Convenției ONU, Uniunea Europeană a mai adăugat câteva promisiuni pe lista sa de angajamente. În primul rând, promisiunea de a înlătura barierele și uh, prejudecățile în calea accesului persoanelor cu dizabilități la, partic- la societate în general. Apoi, strategia pe 10 ani pentru persoanele cu dizabilități a completat acest cadru european. Odată cu Convenția ONU, după cum știți, Comisia pentru Petiții a fost uh, identificată ca parte integrată a cadrului european. Împreună cu Ombudsmanul European, Comisia Europeană, Agenția Europeană pentru Drepturile Fundamentale și Forumul European pentru Persoane cu Dizabilități. În cadrul acesta, Comite, Comisia pentru Petiții are un rol specific și anume rolul de a proteja drepturile cu dizabilități, drepturile persoanelor cu dizabilități, îmi cer scuze, și Comisia noastră contribuie de aceea la realizarea, la punerea în aplicare a acestui rol important al Uniunii. Noi încercăm să intervenim pentru persoanele cu dizabilități, protejându-le împotriva încălcării Convenției de către statele membre, atunci când se implementează dreptul comunitar, așa cum vedem din multe petiții din cetă- ale cetățenilor din statele Uniunii, uh, care se plâng despre astfel de încălcări în domenii în care Uniunea Europeană este competentă. Comisia noastră face referire în mod sistematic la Convenția ONU și încearcă să implice problema dizabilității în toate uh, rapoartele de inițiativă, avizele sau uh, toate comunicatele sale. Numărul de petiții pe care îl primim pentru, a proteja persoanele cu dizabilități uh, se referă la încălcarea drepturilor acestora, cum ar fi, de exemplu, accesul la educație, accesul la piața muncii, finanțarea transportului public și așa mai departe. Aceste petiții ne îndeamnă să acționăm rapid și a încerc, pentru a încerca să remediem situația. Comisia a încercat în mod constant să combată discriminarea împotriva persoanelor cu dizabilități și pentru a combate și lacunele în legislația care protejează aceste persoane. Toate încălcările ni sunt aduse uh, prin intermediul petițiilor la cunoștință și noi, în 2009, de exemplu, am uh, primit petiții cu peste un milion de semnături pentru a, pe care cereau uh, protejarea legislației comunitare pentru persoanele cu dizabilități. Și noi ne-am adresat Consiliului cerând uh, să se adopteze directiva împotriva discriminării, care ar permite deci persoanelor cu dizabilități să aibă un acces uh, nediscriminat la protecția socială, la uh, servicii sociale, sănătate publică, educație și uh, servicii și bunuri publice. În ceea ce privește abuzul de fonduri structurale, am primit uh, o petiție foarte recentă care vorbește despre abuzul fondurilor structurale de către unele state din Europa Centrală și de Est care au investit uh, astfel de fonduri în uh, instituții uh, de specialitate pentru persoanele cu dizabilități și trebuie de aceea să se creeze o conștientizare mai puternică față de persoanele cu dizabilități cu obiectivul de a avea strategii pentru aceste persoane. Este important de asemenea să menționăm că propunerea pentru, de regulament pentru fondurile structurale pe perioada 2014-2020 conține o prevedere care transformă dizabilitatea într-o condiție sine qua non pentru a uh, aproba un proiect care este finanțat din fondurile structurale. De aceea Comisia și Parlamentul au susținut această condiționalitate și se speră acum ca și Consiliul să meargă pe aceeași cale. O altă petiție pe care am primit-o, așa numitul caz Lucy Stewart, se referă la o denunțare pe care am primit-o din partea unui cetățean britanic care își are reședința în altă țară și pentru care guvernul britanic a refuzat să ofere beneficii și în același timp alocații. Un caz uh, pe care l-a înaintat o persoană cu dizabilități uh, a dus la mutarea persoanelor respective în Spania, și uh, după aceea, după ce cazul a fost uh, tratat de către Curtea Europeană de Justiție, s-a ajuns la o hotărâre care a făcut jurisprudență în 2009, iar în 2011 o hotărâre uh, prevedea ca o astfel de măsură nu poate fi impusă decât în absența unei legături cu sistemul de sănătate sau de servicii sociale din țara respectivă și că altfel serviciile trebuie garantate. Autoritățile britanice și Comisia au uh, luat cunoștință de acest uh, act și uh, au putut de asemenea să vină în fața Parlamentului European la Comisia de Petiții să-și prezinte cazul chiar și după ce uh, hotărârea a fost uh, pronunțată de către curte. S-a insistat uh, însă și după aceea ca autoritățile britanice să respecte acest hotor, această hotărâre în ceea ce privește beneficiile pentru persoanele care necesită o îngrijire specială. Un alt exemplu la începutul anului, o inițiativă a Comisiei de Petiții a fost uh, discutată în plenare. Este vorba de accesul la cărți și alte produse uh, tipărite pentru persoane nevăzătoare sau cu deficiențe de vedere. Comisia noastră a insistat ca Uniunea Europeană să devină parte la un tratat european în acest sens. Reprezentanții Uniunii Europene a nevăzătorilor au fost prezenți la mai multe reuniuni ale Comisiei și au avut șansa de uh, a-și susține cauza. Membrii au fost foarte receptivi și au solicitat informații uh, de la statele membre care se opuneau unui mandat de negociere pentru un tratat cu caracter obligatoriu. Comisia a cerut clarificări și uh, negocierea unui tratat cu caracter obligatoriu. Comisia a primit uh, un răspuns de la comisarul Barnier care și-a declarat angajamentul deplin față de această abordare pentru obținerea unui tratat uh, cu caracter obligatoriu. Avem și o activitate vastă de redactare de rapoarte, avize. și alte documente, doresc să menționez doar contribuția de anul acesta. Comisia noastră a contribuit cu un aviz la raportul privind drepturile și programele cetățenești pentru perioada 2014-2020. Dorim o mai bună recunoaștere a Convenției și o finanțare adecvată pentru persoanele cu dizabilități, care să le permită să își uh, exercite pe deplin drepturile cetățenești stipulate în tratate și în instrumentele internaționale. Raportul a fost adoptat de către Comisia uh, pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne săptămâna aceasta. În ceea ce privește criza, trebuie să uh, vă spun că și noi suntem de acord cu ce s-a spus înainte. Și anume că criza economică și deciziile politice luate în acest context riscă să uh, slăbească drepturile fundamentale ale persoanelor cu dizabilități. În orice caz, măsurile uh, prea stricte reprezintă un pas înapoi în acest domeniu. Alocațiile sunt tăiate sau plătite cu întârziere, iar statele membre, din cauza crizei, nu pot lua măsurile necesare pentru a își lua angajamente politice față de persoanele cu dizabilități. Statele membre trebuie să își reevalueze politica socială și să implementeze uh, Uh, sisteme de protecție socială eficiente și programe de reducere a sărăciei. S-ar putea să fie nevoie să se introducă uh, programe speciale pentru persoanele cu pensii de uh, dizabilitate. Nu putem să ne gândim la persoanele cu dizabilități fără a încerca să facem ceva ca să-i ajutăm să fie autonomi. Cu alte cuvinte, să contribuim la reducerea costurilor. Cred că statele membre pot să dezvolte ateliere de uh, ajutor prin scutiri de taxe, prin uh, stimulente de uh, securitate socială. Statele membre trebuie să pună pe picioare puncte de informare pentru persoanele cu dizabilități și familiile lor. În același timp, percepția generală a persoanelor cu dizabilități trebuie să se schimbe. E important uh, să implementăm strategii și acțiuni accesibile la nivel național și european. Propunerea de regulament european. Voi trece la concluzii, spune vorbitoarea. Propunerea de regulament european privind fondurile structurale pentru perioada 2014-2020 conține măsuri de a face din ocrotirea persoanelor cu dizabilități o condiție ex ante. Și cred că acest aspect trebuie să fie subliniat, deoarece este un succes pentru noi și pentru obiectivele noastre. În concluzie, cred că s-au făcut foarte multe pentru persoanele cu dizabilități în ultimii 10 ani, după cum ați putut constata, însă mai sunt multe de făcut. Sunt de acord cu propunerea dumneavoastră de rezoluție și uh, voi susține cele cinci cereri pe care le prezentați în această propunere de rezoluție. Mai ales vreau să vă spun că Uh, avem nevoie de o cooperare mai bună în cadrul Convenției ONU pentru a avea un model coordonat de implementare a legislației fundamentale de către statele membre, legislație privind libertățile fundamentale pentru toți cetățenii, mai ales libertatea de circulație. Trebuie de asemenea să exercităm presiuni pentru a obține aprobarea directivei de combatere a discriminării. Vă mulțumesc tuturor! Uh, mulțumesc foarte mult, doamnă Mazzoni, pentru contribuția dumneavoastră. Suntem siguri că ne putem baza pe cooperarea continuă în viitor, mai ales când se pune problema mecanismului de monitorizare și în cadrul mecanismului de monitorizare. Îmi face plăcere că pot să-i urez bun venit uh, domnului Diamandorus, ombudsmanul Parlamentului European. Mă bucur că a fost de acord să contribuie la sesiunea plenară. Din păcate, nu poate fi aici în persoană, dar uh, vom primi un mesaj video din partea uh, domnului ombudsman. Veți vedea acest, această intervenție prin conferință video. So you are welcome. Bun venit în rândurile noastre. Vă mulțumesc foarte mult. Am dorit foarte mult să vă urăm bun venit la reuniunea noastră. Ne bucură că luați parte la reuniune, deși Vă vedem doar prin intermediul acestei comunicări video și acum aveți cuvântul. Bănuiesc că mi-ați dat cuvântul, spune vorbitorul. Da, mulțumesc. Președinte, doamnă președinte ai Comisiei PETI, doamnă președinte a vice președinte al Parlamentului European, președinte al Forumului pentru Dizabilități în Europa, doamnelor și domnilor. Vreau să vă mulțumesc cu multă căldură și să mulțumesc uh, fondului, uh, Forumului European al Persoanelor cu Dizabilități și Parlamentului European, care îmi permit să vă adresez câteva cuvinte. Firește aș fi preferat să fiu alături de dumneavoastră, dar a fost imposibil să vin astăzi la Bruxelles având alte angajamente. Totuși, îmi face plăcere că doamna Rosita Agnew, juristul meu care se ocupă de persoanele cu dizabilități, va fi alături de dumneavoastră. Mi s-a cerut să fac o prezentare generală, așa încât poate aș putea să fac un pas înapoi ca să vedem lucrurile într-o perspectivă. Vă voi vorbi din perspectiva instituțională a Ombudsmanului European. Ombudsmanul, evident, este singura, o singur organism nejudiciar din Uniunea Europeană care are mandatul să supravegheze instituțiile europene apropo de alinierea la drepturile fundamentale, inclusiv drepturile persoanelor cu dizabilități, care sunt stabilite în Convenția Națiunilor Unite. După cum știți, Ombudsmanul European este cel care trage la răspundere instituțiile, agențiile, oficiile Uniunii Europene, făcând uh, anchete ca urmare a plângerilor sau anchete din proprie inițiativă. Vreau să vă dau câteva exemple apropo de chestiunile care au ajuns la mine venite din partea persoanelor cu dizabilități. Persoane care doresc să lucreze pentru instituțiile europene, uh, s-au adresat ombudsmanului, atrăgându-i atenția că există bariere de care se lovesc în încercarea lor de a face acest lucru. Recent am primit o plângere de la o persoană care spune că site-ul EPSO nu este prietenos cu utilizatorii pentru persoanele care au un handicap vizual. Am reamintit EPSO în scrisoarea sa, dar conform obligațiilor din uh, Convenția Uniunii Națiunilor Unite, că are obligația de a se adapta la aceste cerințe. Persoanele care lucrează deja la instituțiile europene s-au adresat ombudsmanului spunând că instituțiile n-au reușit să plătească uh, drepturile bănești la care au uh, dreptul pentru a avea grijă de copiilor cu dizabilități. Și s-au adresat ombudsmanului pentru că acești copii au fost excluși de la școlile europene persoanele care pur și simplu doresc să viziteze instituțiile europene s-au plâns la ombudsman, susținând că, de fapt, clădirile uneori sunt inaccesibile. Iar persoanele care doresc să viziteze site-urile instituțiilor s-au plâns că și aceste site-uri sunt inaccesibile. Fiind implicat activ în cooperarea constructivă, ombudsmanul a reușit să ajute foarte mulți dintre acești solicitanți dar trebuie să vedem care este cauza care stă la baza acestor probleme, adică barierele care împiedică persoanele cu dizabilități să participe pe deplin la dezbateri, acțiuni, proiecte sau inițiative ale Uniunii Europene și, bineînțeles, chiar la instituțiile europene. Aceasta este concepția care stă la baza Convenției Națiunilor Unite. Ideea că barierele de care se, cu care se confruntă persoanele cu dizabilități sunt probleme ale societății și noi trebuie să eliminăm. Așa cum spune titlul acestei prime sesiuni plinare, trebuie să desfășurăm această activitate într-un moment de criză, când resursele sunt puține și serviciile publice sunt presate să facă mai mult cu mai puțin. După părerea mea, totuși, este clar imposibil să fim pe măsura promisiunilor făcute de Uniune atunci când a ratificat convenția fără a avea resurse adecvate. Cât privește oficiul ombudsmanului, vom uh, menționa acest lucru în planul de gestiune anuală pentru 2013 și în procedura pentru bugetul 2014. În același timp vreau să arăt că o parte din petițiile cu care m-am confruntat nu aveau întotdeauna mai mult de bani, de bani mai mulți pentru a face ce trebuie. A fost vorba, de exemplu, de niște programe de pregătire pilot ale Parlamentului când am putut să spun următoarele lucruri și le spun din nou pe lângă faptul că se întreprind acțiuni pentru a asigura posibilitatea persoanelor cu dezabilități să participe la aceste programe, Parlamentul și alte instituții europene trebuie să fie conștiente că trebuie să le respecte demnitatea. Asta înseamnă să se evite impresia că li s-a oferit un loc de muncă acestor persoane numai pentru că au o dizabilitate și nu pentru că au niște merite sau calificările necesare. Altfel, imaginea Uniunii Europene va fi grav afectată. Parlamentul mi-a trimis un răspuns uh, menționându-mi clar toate acțiunile întreprinse în acest domeniu. Și acum să revenim la convenție. În mandatul ombudsmanului, conform mandatului, cetățenii și organizațiile mi se pot adresa, în momentul în care administrația Uniunii Europene nu acționează în conformitate cu Convenția. Și probabil că aceste evenimente se vor petrece din ce în ce mai des și și mă voi asigura că drepturile din convenție vor fi respectate. De la început, ombudsmanul a considerat că în mandatul lui se spune foarte clar ce se spune în articolul 33 aliniatul 2 și anume ombudsmanul este una dintre agențiile care protejează, promovează și monitorizează aplicarea în Uniunea Europeană a Convenției. Vă asigur că ombudsmanul va participa în acest cadru ca un membru deplin. Consider că trebuie să fim ambițioși, proactivi iar eforturile noastre trebuie să meargă atât de departe încât să ne asigurăm că Uniunea Europeană are un loc de frunte în ce privește aplicarea corectă a Convenției. Aștept să colaborez cu dumneavoastră, participanții la această convenție. Vreau să menționez colaborarea cu Comisia PETI a Parlamentului, și, de asemenea, cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale, care, după părerea mea, joacă un rol cheie susținând activitatea cadrului respectiv prin activitățile de monitorizare și cercetare. Pentru cei care cunoașteți activitatea ombudsmanului, știți că în momentul în care instituțiile europene și au un angajament față de cetățeni, eu voi face tot ce voi putea ca să-i oblig să-și respecte acest angajament. La fel s-a întâmplat și cu Carta Drepturilor Fundamentale, la fel se va întâmpla și cu Convenția. Ombudsmanul consideră că Uniunea Europeană trebuie să fie pe măsura promisiilor pe, promisiunilor pe care le-a făcut cetățenilor în momentul în care a ratificat Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Sper că în felul acesta v-am dat uh, o posibilitate să vedeți cum stau lucrurile și vă mulțumesc în continuare și vă urez succes în activitatea dumneavoastră. Mulțumesc! Diama, Mulțumesc foarte mult, domnule Diamanduros, pentru această introducere. Ne bucurăm foarte mult că ați repetat argumentele pe care le-am menționat și noi. Drepturile noastre nu sunt uh, împiedicate de fonduri, ci mai degrabă de mentalități. Și acum trecem la urmă, ultimul vorbitor și aș vrea să rog pe domnul Stig Langvart, membru EDF, să ne dea răspunsul la cele spuse de doamna Mazzoni, Angelili și domnul Diamanduros. Tak for ordet. Mulțumesc. Într-o zi, cred că o să fim cu toții trași la răspundere pentru acțiunile noastre. Astăzi aș dori să particip și eu la această discuție despre punerea în aplicare a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități și protecția acestor persoane din acest punct de vedere cu care am început prezentarea, vreau să vorbesc mai ales în nume propriu. Eu sunt membru, am fost ales membru al acestui comitet uh, EDF pentru a putea să verific cum pune în aplicare Uniunea Europeană, deci statele membre, legislația care a fost adoptată în domeniul acesta. Când Comisia se întrunește, trebuie să facem ceea ce se, ceea ce uh, se face de obicei și anume, în aceste situații, se adresează întrebări uh, statelor membre. Și după ce Uniunea Europeană și-a înaintat raportul și după ce Uniunea Europeană poate fi trasă la răspundere despre ceea ce a făcut în domeniul său de competență, se trece la uh, concluzii. Se verifică, deci, felul în care este pusă în aplicare convenția. Avem câteva întrebări pentru comisie. Înainte să se întrunească pentru a putea da câteva răspunsuri pertinente la întrebările puse, am eu câteva întrebări. Cum au fost implicate organizațiile persoanelor cu disabilități la uh, elaborarea acestor politici? Cred că Uniunea Europeană a primit și va primi în continuare uh, sfaturi bune din partea Forumului uh, Persoanelor cu Dizabilități. Până acum a existat o cooperare foarte bună între Consiliu, Comisie și Parlament în ceea ce privește politica persoanelor cu dizabilități. Cred și că Comisia va pune o întrebare și anume ce poate fi făcut pentru a pune în aplicare acordul și mai ales uh, articolul 33. Cadrul organizatoric care a uh, fost uh, stabilit pentru a putea pune în aplicare această legislație, este el oare destul de eficient pentru a asigura cele necesare? Trebuie de aceea să urmărim foarte bine cum se pun în aplicare regulile. Știm că Uniunea Europeană are anumite domenii în care are o competență totală, însă există și domenii în care Uniunea Europeană este competentă numai parțial și domenii în care Uniunea Europeană nu e competentă deloc. Când vorbim de politicile europene, trebuie deci să ținem cont de această repartizare a domeniilor. Pentru toată lumea însă este important cum acționează Uniunea pentru toate persoanele cu dizabilități și câteodată nu se fac distinții între domenii. Întrebarea este de aceea, are Uniunea un cadru în care poate acționa pentru persoanele cu dizabilități, indiferent de locul în care rezidează acestea, indiferent de statutul pe care îl au? Eu cred că Uniunea Europeană se poate dezvolta în continuare pe acest domeniu, ar putea face mai multe. Și forumul nostru va mai pune și o altă întrebare. Acest cadru organizatoric este destul de independent cum ne-am aștepta. Cred că Comisia, comitetul nostru va fi destul de surprins dacă Comisia, de exemplu, poate juca un rol important în politica dizabilităților, dar în același timp este tot cea care supraveghează aceste politici în statele membre. Va fi capabilă oare Comisia să facă aceste două lucruri în același timp? Comitetul nostru s-a concentrat asupra mecanismului de monitorizare deja de ceva vreme în conformitate cu articolul 33 aliniatul 2. Întrebarea este dacă acest mecanism este cu adevărat independent și vom uh, face verificări pentru a vedea dacă este așa. Având în vedere cunoștințele mele limitate despre Uniunea Europeană, eu cred că și Uniunea Europeană mai are totuși progrese de făcut. Vrem să, să analizăm câteva domenii concrete, de exemplu, colaborarea internațională în, co, în legătură cu articolul 32. Uh, Cum reușește Uniunea Europeană, de exemplu, să pună la dispoziție ajutorul pentru dezvoltare, astfel încât și persoanele cu dizabilități să fie considerate în acele țări în care se oferă ajutorul pentru dezvoltare? Mă refer la Africa, America Centrală, America Latină sau uh, peste tot unde sunt folosite și puse la dispoziție fonduri din partea Uniunii Europene pentru dezvoltare. Cum se asigură Uniunea Europeană pentru ca să existe o linie comună în acest domeniu din partea Uniunii? Și o să ne întrebăm și alte lucruri, cum ar fi, de exemplu, dacă drepturile pe care le-a introdus uh, Uniunea Europeană sunt cu adevărat puternice pentru a putea să acționeze la Uh, libertatea de mișcare a persoanelor cu dizabilități atunci când doresc, de exemplu, să călătorească de la ei acasă la Bruxelles. Vom încerca să avem o privire critică asupra acestor aspecte și o să ne mai punem și alte întrebări, cum ar fi, de exemplu, cum folosește Uniunea Europeană fondurile structurale? Este corect ca în unele state să existe fonduri structurale care să fie folosite pentru eliminarea unor instituții și construirea altor instituții, cum a fost, de exemplu, cazul în planul maghiar pe care l-am avut în acest domeniu. Pe noi ne-a îngrijorat această măsură în Ungaria, atunci când am uh, verificat uh, Ungaria la ultima noastră reuniune. Vom încerca să punem uh, să punem sub lupă și câteva probleme precum drepturile de proprietate intelectuală și vom vedea dacă cu adevărat Uniunea Europeană poate face presiune asupra actorilor internaționali pentru ca regulile pe care le-am discutat înainte să fie respectate, de exemplu Convenția VIPO sau uh, uh, Organizația pentru Drepturile de Proprietate Internațional, uh, Intelectuală. Oare această instituție permite accesul persoanelor uh, cu dizabilități la documente, la cărți, la toate informațiile necesare pentru a produce, de exemplu, o carte. Eu am citit uh, și o carte a doamnei Margareta Auken și mă întrebam și eu, ca și ea, cum putem să ne asigurăm că eu pot citi aceleași cărți pe care le-a citit Margareta Auken acum câțiva ani când era la facultate. Este esențial, deci, să avem mereu un ochi pe Uniunea Europeană, să putem întreba Uniunea Europeană ce face, pentru că Uniunea este cel mai important actor atunci când e vorba de punerea în aplicare a Convenției uh, ONU pentru persoanele cu dizabilități și Uniunea trebuie să poată să răspundă la aceste întrebări, cel mai bine chiar uh, imediat după ce Uniunea Europeană înaintează raportul său comisiei noastre. Mulțumesc! Nagyon szépen köszönöm Stig hozzászólását, és... Mulțumesc foarte mult pentru această contribuție și eh, de, doresc să deschid acum dezbaterea plenară. Însă, înainte de asta, doresc să o rog pe doamna Kinga Gânț, președinta intergrupului, să ia cuvântul. și, de asemenea, doresc să îl rog și pe secretarul general uh, al Organizației Persoanelor cu Dizabilități să prezideze această reuniune de acum încolo. Vă urez mult succes și să respectați timpul. Bravo,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 Good morning. Eh, good morning. Bună dimineața tuturor. Sesiunea anterioară s-a încheiat cu cuvintele vă rugăm să respectați timpul. De aceea doresc să uh, începem următoarea parte a acestei reuniuni. Doresc să urez încă o dată bun venit uh, tuturor. În primul rând, domnului Catani, împreună cu care uh, voi coprezida această reuniune. Vom încerca să respectăm timpul alocat și sperăm ca toți cei de pe lista vorbitorii vor, uh, vorbitorilor vor avea suficient timp să-și aducă contribuția. Aș dori să spun câteva cuvinte introductive Cred că ne aflăm într-un moment foarte important pentru noi toți, pentru reprezentanții diferitelor organizații care vin din diferitele state. Și chiar mai important pentru noi, membrii Parlamentului European. Văd că foarte mulți dintre noi sunt prezenți în sală. Este important pentru noi să vă ascultăm comentariile și propunerile ca să le putem utiliza mai târziu în munca noastră de zi cu zi. Ne ocupăm de diverse dosare, de diferite propuneri și acte legislative, de aceea cred că va fi foarte important să uh, participăm la acest dialog, să învățăm de la dumneavoastră și să continuăm discuția și după aceea. Sunt convinsă că veți vorbi despre perioada de criză și știm cu toții că în această perioadă traiul tuturor este îngreunat în Europa și cu atât mai mult uh, este îngreunată situația persoanelor cu dizabilități sau cu alte probleme. De aceea trebuie să fim foarte atenți și să ținem cont de aceste dificultăți. Vorbim despre criză, dar nu este doar o criză economică și financiară. Constatăm că este o criză a finanțelor publice, ceea ce înseamnă că cheltuielile publice sunt reduse, cheltuielile pentru educație, pentru ocupare, pentru servicii sociale, cheltuielile destinate ajutării persoanelor care au nevoie de egalitate în întreaga Europa. Este de asemenea și o criză a drepturilor omului. Constatăm că se deteriorează situația drepturilor omului în multe state și trebuie să colaborăm și să luăm măsuri împotriva acestor tendințe. Aș dori să menționez uh, pe scurt, fără să-mi depășesc cele 5 minute alocate, faptul că discutăm acum în Parlamentul European perspectivele financiare multianuale, cadrul financiar multianual – acesta va juca un rol decisiv pe planul finanțării diferitelor ambiții ale Uniunii Europene. Cred că ați auzit de asemenea ce dificultăți, ce dezbateri aprinse există între statele membre între, în Consiliul Uniunii Europene. Doresc să vă asigur că membrii Parlamentului European și Parlamentul în sine susține toate ambițiile noastre. Eu personal sunt raportoare pe tema uh, programului de drepturi și cetățenie, care este menit să ajute cetățenii să-și cunoască și să-și exercite drepturile. Dorim ca aceste drepturi să fie implementate în diferitele state membre. E un program foarte important și mai există unul foarte important și anume Fondul Social European. Eu sunt raportor din umbră pe acest subiect uh, și încercăm să includem interesele persoanelor cu dizabilități. Nu am ajuns încă la finele negocierilor cu Consiliul. Momentan ne referim la Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități și în acest regulament uh, discutăm despre crearea accesibilității, despre cum putem contribui la implementarea acestei convenții ONU în statele membre. Și sperăm că vom putea să păstrăm aceste aspecte în discuție până la sfârșitul negocierilor și că vom avea posibilitatea de a beneficia de fonduri în următorii șapte ani. Știți că sunt foarte importante și aspectele legislative și implementarea, dar și mijloacele financiare destinate concretizării ambițiilor noastre. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și doresc să îl rog acum pe domnul Catani să ia cuvântul și după aceea vom da cuvântul uh, participanților, tuturor celor care doresc să intervină. Uh, ok. Thank you very much. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamnă Kinga. Antevorbitorii mei au spus foarte multe lucruri importante despre Convenția ONU. Trebuie să ne gândim la dezbaterea noastră de astăzi și ținând cont de acesta, de aceasta eu aș dori să insist asupra consecințelor crizei. Această criză devine tot mai mult o criză a drepturilor omului, mai mult decât o simplă criză economică sau financiară. Măsurile de austeritate riscă să transforme Europa într-o regiune sărăcită. Condițiile de trai ale persoanelor cu dizabilități se înrăutățesc, drepturile sociale uh, sunt periclitate ca urmare a reducerilor uh, costurilor pentru servicii. Măsurile de austeritate sunt concentrate pe reducerea poverii fiscale, ceea ce îi afectează pe cei cu venituri mici și medii și an, duc la anularea serviciilor uh, de securitate socială. De aceea dorim să susținem un model european bazat pe solidaritate și pe includere socială. După cum am spus, criza economică este acum o criză a drepturilor omului, mai mult decât orice. Instituțiile Uniunii Europene au datoria de a găsi o cale de ieșire din acest coșmar. Uniunea Europeană și 24 din cele 27 de state membre au ratificat Convenția ONU, iar acum au obligația de a o implementa la toate nivelurile. Uniunea Europeană are acel, aceeași datorie, fiind și ea parte la Convenție. Uniunea Europeană are angajamentul de a uh, pune în practică o economie inteligentă, sustenabilă și bazată pe includere prin uh, obținerea unei ocupări cât mai largi și a unei egalități sociale, însă realitatea e departe de aceste dorințe și de obiectivele strategiei UE 2020. Deci Uniunea Europeană trebuie să adopte un cadru puternic financiar multianual și un pachet de investiții sociale care să țină cont de drepturile omului și de principiile nediscriminării. Trebuie să se investească în politici și servicii sociale care să contribuie la crearea unei uh, societăți mai participative care să includă pe cât mai mulți pachetul de investiții sociale trebuie să uh, vizeze măsuri specifice pentru a proteja drepturile cetățenilor cu dizabilități și accesul lor la resurse adecvate. Trebuie să le ofere o protecție socială adecvată, participare la piața muncii și compensare pentru lipsa, de, uh, lipsa unui venit generat prin muncă. De asemenea, trebuie să ofere un acces tuturor la îngrijiri de sănătate accesul la uh, bunuri și servicii este o precondiție pentru uh, implicarea persoanelor cu dizabilități în calitate de consumator pe piața europeană. Asociația Europeană a Persoanelor cu Dizabilități uh, și-a desfășurat campania din 2012 pe trei subiecte principale. Liber acces la circulația persoanelor și bunurilor în Uniunea Europeană, adoptarea unui uh, act legislativ privind accesibilitatea și o directivă privind accesibilitatea serviciilor publice și a paginilor de internet care oferă servicii publice. Accesibilitatea trebuie să fie un principiu călăuzitor pentru alocarea de fonduri structurale statelor membre și pentru uh, procedurile de achiziții publice. Pentru a îndeplini aceste obligații, după cum uh, s-a mai spus, avem nevoie de un cadru politic și financiar puternic. Deci suntem împotriva oricărei încercări de a reduce bugetul european și solicităm să se aloce cel puțin 25% din fondul politicii de coeziune la Fondul Social European. Bugetul european trebuie să susțină infrastructura, educația, formarea, reducerea uh, inegalităților și a sărăciei. Reducerea cheltuielilor sociale generează uh, șomaj, duce la deteriorarea situației sociale și creează tensiuni politice îngrijorătoare. La ora actuală, sărăcia crește în loc să scadă. În loc de coeziune socială, ne confruntăm cu discriminare și uh, inegalități. Dorim ca instituțiile europene să acționeze ținând cont de interesele oamenilor, altfel își vor pierde credibilitatea. Uniunea Europeană trebuie să joace un rol foarte important, iar uh, așteptările persoanelor cu dizabilități sunt foarte mari în această privință, în Europa și în lumea întreagă. Sperăm că Uniunea Europeană își va respecta obligațiile. Vă mulțumesc pentru atenție. We give the word to one. Uh, okay. You can start if you wish. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim pentru contribuția dumneavoastră, domnule Catani. Din câte am aflat de la colegi, sunt doi eurodeputați, doi colegi care nu au putut să ia cuvântul în sesiunea anterioară, doamna Gabriele Zimmer de la GUE, președinta grupului GUE și de asemenea domnul Raul uh, Rueda, reprezentantul verzilor. Cred că ar trebui să începem cu acești colegi și apoi să continuăm cu ceilalți care doresc să iau cuvântul. Vă rog, doamna Zimmer, aveți cuvântul două minute. Recht herzlichen Dank. Ähm, Mulțumesc foarte mult. Este o mare onoare să particip la acest parlament uh, al persoanelor cu dizabilități și sunt foarte impresionată de ceea ce am auzit până acum. Pentru că tot ceea ce am auzit arată că persoanele cu dizabilități nu au probleme specifice ale unui grup minoritar, ci sunt probleme care ne afectează pe toți. E vorba de chestiuni din viața cotidiană despre care vorbim aici și care trebuie să-și găsească o soluție comună. Sunt foarte mândră să pot să vă salut aici în Parlamentul European și uh, sunt bucuroasă că acest dialog uh, îl putem purta împreună. Dialogul între persoane cu dizabilități, reprezentanților și uh, reprezentanții în Parlamentul European pentru a putea întări poziția dumneavoastră. Din motive de timp, nu vreau decât să mă concentrez pe anumite probleme specifice. M-am bucurat să aud de la prezidiu remarca următoare și anume că trebuie să ne uităm și dincolo de marginile, granițile Uniune, Uniunii Europene și să tratăm și probleme care țin de ajutorul de dezvoltare și anume dintr-un unghi, dintr-o perspectivă a persoanelor cu dizabilități pentru a îmbunătăți situația persoanelor uh, de acest gen în țările cele mai sărace din lume. Parlamentul European, împreună cu delegația ACP, deci a statelor uh, af- africane Caribe, Africa Caraibe Pacific, am încercat să elaborăm un raport comun pentru persoanele cu dizabilități, un raport esențial care arată că și noi, în activitatea noastră de parlamentari europeni, avem uh, rezerve la, când e vorba de finanțarea unor proiecte concrete și că trebuie să folosim orice ocazie pentru a putea îmbunătăți situația persoanelor cu dizabilități și servici, uh, serviciile la care au nevoie de acces aceste persoane. În al doilea rând, aș vrea să spun că în activitatea mea anterioară în landul Turingia, în care am lucrat în Germania, am lucrat foarte mult cu persoane, femei cu dizabilități. Și acolo m-am confruntat foarte des cu problema violența împotriva femeilor cu dizabilități Cred că această temă ar trebui să devină mult mai importantă și în Parlament ar trebui discutată mult mai mult. Este o temă care de multe ori nu este percepută la nivel public. Trebuie să ajungem la suprafață cu această temă, să se conștientizeze toată lumea față de această problemă pentru ca aceste femei să aibă mai multe drepturi și să nu mai fie abuzate. Trebuie, deci, să ne uităm cu atenție la situațiile, fiecare situație în parte. Și un al treilea punct, tot atât de pe scurt, suntem în criză, într-adevăr, nu numai Uniunea Europeană, care este într-o criză foarte puternică, dar cred că ceea ce trebuie să facem împreună este să împiedicăm ca răspunderea societății prin bugetele publice să contribuie la faptul că toate persoanele, indiferent dacă au dizabilități sau nu, oriunde trăiesc în Uniunea Europeană, să poată participa la toate serviciile, să aibă acces la serviciile publice și cred că ar trebui ca Parlamentul European, pe de-o parte, dar și Parlamentul Persoanelor cu Dizabilități să lucreze împreună și să faciliteze accesul la servicii publice la bunuri publice și, în general, să promoveze aceste valori pentru ca să putem reintegra aceste persoane în societate, să fim împotriva privatizării și uh, să fim împotriva tuturor acelor uh, măsuri care ne îngrădesc libertatea. Așadar, Vreau să vă urez mult succes uh, în această întreprindere comună pe care trebuie să o realizăm. Trebuie, într-adevăr, să ne implicăm mai mult pentru implicare, aplicarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Vă mulțumesc! Thank you. Mulțumesc. Doresc acum să dau cuvântul uh, domnului Raul Romeva Erueda, vicepreședinte al uh, grupului verzilor. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Și eu vreau să vorbesc foarte pe scurt, pentru că am urmărit oricum discuțiile cu multă atenție și trebuie să spun că totul este exact uh, situația cu care trebuie să ne confruntăm. Ca membru al grupului verzilor, noi ne-am concentrat foarte mult asupra anumitor domenii, dar în nume personal vreau să subliniez una din chestiunile importante pentru mine, și anume directiva orizontală antidiscriminare, care este acum la Consiliu. Sunt raportorul Parlamentului European pe această temă și mă simt foarte frustrat. Pe parcursul acestor ani ne-am confruntat cu problema costurilor, care este foarte prost percepută la nivelul statelor membre, care consideră că e prea scump să pună în aplicare acest instrument legislativ. Ne confruntăm exact cu acest lucru. Am ascultat ce ați spus mulți dintre dumneavoastră și probabil că veți spune același lucru și după aceea trebuie să discutăm chestiunea aceasta în statele membre, pe, pentru că statele membre trebuie să înțeleagă că trebuie să investească în coeziunea socială lucru care trebuie uh, făcut și în timpul unei perioade de criză. Este o, o greșeală să nu vedem lucrurile așa, mai ales în acest moment al istoriei noastre. Sper, așa cum s-a spus de altfel, și confirm faptul că Uniunea Europeană a semnat, a semnat Convenția Națiunilor Unite pentru drepturile persoanelor cu dizabilități pentru a întări obligația legală de a extinde politica antidiscriminare în Uniunea Europeană. Este baza pentru a putea convinge toate statele membre și mai ales acele state membre care își pun probleme, își pun întrebări legate de extinderea principiului nediscriminării în domeniul juridic al Uniunii Europene să deblocheze, să permită statelor membre și Uniunii Europene și cetățenilor Uniunii Europene să constate că drepturile lor sunt garantate, sunt aplicate și că se bucură de șansele egale de care trebuie să se bucure toate persoanele, indiferent de situația lor. Cred că este o conferință care poate contribui la acest obiectiv și îmi pare rău că unele state membre încearcă să-și ascundă opoziția printr-un argument greșit, acela al costurilor, al cheltuielilor uh, legate de această propunere legislativă. Pentru a demonstra că nu e vorba numai de costuri, trebuie să analizăm și beneficiile coeziunii ca fapt în sine de asemenea beneficiile nu numai la nivel individual, ci și la nivel social, pentru ca normele discriminării să poată fi aplicate. Unele din statele membre care au rețineri față de aceste norme vor înțelege că este o chestiune care trebuie abordată. Știu că la Parlament avem o majoritate zdrobitoare care susține aceste norme și vă spun că săptămâna trecută la Comisia Libe a fost uh, adoptată o rezoluție și probabil vom adopta directiva cât mai curând cu putință. În cele din urmă vorbim despre chestiunea drepturilor, a accesibilității la tot ceea ce uh, se referă la dezbaterea publică comună din acest Parlament. Astăzi, după amiază, la grupul nostru politic vom discuta despre democrație, de, pe baza, despre blogul despre democrație pe baza primăverii arabe. La grupul nostru am folosit și limbajul semnelor și am folosit și interpretarea uh, vorbire în text, speech to text, în, credem că este o manieră obișnuită, normală de a promova democrația în discuțiile noastre la nivelul Parlamentului European. De aceea această conferință nu trebuie să fie o excepție, ci trebuie să fie regula, norma care să fie promovată indiferent de costuri, pentru că nu se pune problema numai a costurilor folosite, folosit ca argument de unii. E vorba și de beneficii și Sper că majoritatea grupurilor vor susține această percepție, această viziune. După părerea mea, este singura mod de a înțelege perspectivele egale. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult. Dacă nu vă deranjează, unii dintre colegii mei eurodeputați trebuie să plece. Elizabeth Schute uh, cere cuvântul pentru câteva minute. Dacă ar fi scurt, ar fi foarte bine, pentru că știu că trebuie să pleci. Elizabeth este tot din același grup politic. Mulțumesc. Yeah, thank you very much. Um... Mulțumesc foarte mult. Și eu aș dori să vorbesc limba mea maternă, sper să reușesc să putem uh, să ne exprimăm cum trebuie. Așadar, eu sunt președinte, vicepreședinte a Comisiei pentru Ocupare și cred că această comisie poate să se laude că tratează foarte multe probleme care îi afectează pe cei care au dizabilități. Aș vrea doar să menționez un raport pe care l-am uh, redactat pentru strategia pentru persoanele cu dizabilități a Uniunii. Raportor uh, este domnul Adam Coșa, care este lângă mine și Cred că am uh, obținut uh, un uh, raport foarte echilibrat. Cred că vom putea arăta prin acest raport că și în domeniul măsurilor soft putem să facem foarte multe și că putem să implementăm Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Sunt de acord cu antevorbitorul meu că suntem îngrijorați de faptul că asistența pentru persoanele cu uh, dizabilități uh, pentru, în Grecia a fost uh, redusă și că, de fapt, aceste persoane sunt afectate pentru că nu mai pot să-și exercite dreptele așa cum doresc într-un stat democratic. Noi nu acceptăm aceste reduceri la asistențe și am criticat uh, foarte mult uh, decizia Troicii în acest domeniu. Vreau să mai menționez că tot în Comisia pentru Ocupare avem intenția de a redacta un raport de inițiativă despre punerea în aplicare a, discriminării, a directivei antidiscriminare atunci când e vorba de accesul la formare profesională și la ocupare, pentru că suntem de părere că trebuie să punem în fine degetul pe rană pentru ca să se pună în aplicare, în fine, această directivă antidiscriminare, care cere un acces liber și nelimitat la formarea profesională și pentru persoanele cu dizabilități, indiferent de tipul de dizabilitate de care suferă. Apoi aș dori să mai subliniez un punct care uh, ne preocupă în fiecare zi, de fapt, în foarte multe reuniuni importante pe care le avem și acesta este și motivul pentru care trebuie să plec mai devreme de la această reuniune și anume fondurile structurale europene. O treime din uh, bugetul european, adică. Noi dorim ca aceste fonduri structurale să fie folosite în așa fel încât uh, ele să poată să îndepărteze barierele. Dar în al doilea rând am, vori, am dorit ca programarea acestor fonduri structurale să fie astfel gestionată încât persoanele cu dizabilități să poată să participe la toate uh, programele din fondurile structurale. Și Adam a contribuit într-adevăr la um, ceea ce s-a realizat, pentru că el este parte a delegației noastre de negociere. Nu am reușit încă totul, dar am reușit cu siguranță să ne obținem obiectivele. Ultimul punct pe care vreau să-l menționez are legătură cu faptul că eu vin din Germania. Și mă uit cu mare îngrijorare asupra, la faptul că guvernul german în continuare dorește să împiedice crearea unei a cincea directive antidiscriminare în Europa. Văd că între timp există totuși o mișcare în acest sens în uh, Germania, pentru că landurile se implică foarte puternic pentru ca în domeniile lor de competență să existe o dezvoltare a școlii inclusive, un domeniu extrem de important uh, care este în competența da, landurilor în Germania și momentan uh, guvernul nu prea mai are argumente pentru a împiedica cea de-a cincea directivă antidiscriminare care este blocată în momentul de față la Bruxelles. Aș vrea ca această blocadă să poată fi uh, înlăturată și noi lucrăm foarte strâns pentru ca poziția guvernului german să se schimbe în legătură cu cea de-a cincea directivă antidiscriminare. Pentru că uh, atunci, dacă s-ar debloca această poziție, am putea să facem, să creăm drepturi pentru persoanele cu dizabilități în afara um, și în domeniul de uh, ocupării și al formării profesionale. Sperăm ca încă în acest mandat să putem face un progres în acest sens. Mulțumesc! Thank you. It's working. Yes. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Schroeter. Într-adevăr, directiva antidiscriminare a rămas uh, pe undeva uitată din 2008. Cred că e momentul să o readucem la viață, să combatem uh, discriminarea, să luptăm pentru non-discriminare și să combatem statele care doresc să blocheze drepturile persoanelor cu dizabilități. Trecem acum mai departe la intervențiile delegaților noștri. Delegaților din acest Parlament European al Persoanelor cu Dizabilități. Aveți la dispoziție două minute. Aș dori să încep cu doamna Maria Gründner, din uh, Consiliul Național Austriac al Persoanelor cu Dizabilități. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Aș dori să cer înlăturarea barierelor în toate dimensiunile, în toate branșele. Mă refer aici la barierele fizice, barierele sociale, barierele de alte tipuri, cum ar fi psihologice sau sociale. Cer de asemenea o libertate totală pentru ca toate programele de învățământ să poată să fie să nu uh, conțină acest tip de bariere în cadrul în, caz, în calea persoanelor cu dizabilități. Sper deci ca această libertate să existe, deci după cum spuneam, uh, și în uh, planurile de învățământ, dar și în persoanele care lucrează pe șantiere, care lucrează în construcții sau uh, în general, uh, cer ca și elevii să poată să aibă, să beneficieze de o libertate de mm, exprimare totală, să poată să beneficieze și profesorii și toate persoanele, într-adevăr, să poată beneficia de bunuri, servicii libere. Și pentru ca aceste servicii să poată să fie oferite liber. Mulțumesc! Uh, uh, I am, I am really glad to... Mă bucur foarte mult să vă spun că foarte mulți eurodeputați se află aici alături de noi ca să vă asculte, însă unii dintre ei trebuie să plece mai repede, de aceea am stabilit împreună cu domnul Catani că vom da cuvântul unui reprezentant al delegațiilor naționale și apoi, uh, alternativ, unui eurodeputat. Să vedem cum ne descurcăm cu timpul. Aș dori să o rog pe doamna Lope Fontanie să ia cuvântul. Vă rog frumos să respectați cele două minute pentru că altfel uh, stăm toată ziua aici, ceea ce n-ar fi rău, dar asta e. Mulțumesc foarte mult. Uh, voi vorbi foarte puțin pentru că, după părerea mea, avem un avantaj în acest moment. Aparțin Partidului Popular Spaniol, Partidul Popular European și aparțin Comisiei de Ocupare a Forței de Muncă. Cred că aici majoritatea eurodeputaților uh, au un interes pentru temele sociale și mai ales pentru tema persoanelor cu dizabilități și suntem cu toții de acord. Sunt uh, de acord cu ce a spus doamna Gonț și ce au spus și colegii mei de comisie și nu voi repeta ce s-a spus. Cred că este foarte importantă această reuniune și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Suntem aici să ascultăm iar în momentul acesta ne confruntăm cu o problemă foarte importantă și foarte importantă pentru toate statele și mai ales pentru țara mea, problema ocupării forței de muncă și mai ales pentru persoanele cu dizabilități care au probleme să nu piardă locul de muncă, să nu își piardă formarea profesională sau să aibă acces la locurile de muncă. În Spania ni se spune că austeritatea este necesară și este adevărat, însă trebuie să acceptăm că austeritatea să nu fie în dezavantajul celor mai mulți și sperăm că vom reuși să facem tot ce trebuie în acest sens. Vă mulțumesc tuturor și să vedem la ce concluzii vom ajunge. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Următorul vorbitor este doamna Pascal Rib de la Consiliul Național Francez al Persoanelor cu Dizabilități. Aveți două minute. Aș dori să vă vorbesc despre rezultatele sau lipsa lor de când a intrat în vigoare această convenție la 20 martie 2010 în Franța. Pentru Franța, acesta este un instrument politic major, o adevărată pârghie pentru uh, drepturile persoanelor cu dizabilități. Noi putem constata clar o diferență între perioada dinainte de aplicarea convenției și după aplicarea ei. Cu privire la uh, aplicarea acesteia, la intrarea sa în vigoare, putem spune că ea dă uh, un nou suflu politicii franceze privind persoanele cu dizabilități și de asemenea dă foarte multă forță mișcării noastre de a susține aceste persoane pe baza drepturilor lor și nu a uh, milei sociale. Uh, această convenție merge mult uh, mai departe decât mergea legea noastră din 2008 în același domeniu. Această uh, convenție ne oferă o posibilitate de a elabora politici sectoriale, nu de adaptare, ci unele care contribuie la crearea unei societăți deschise pentru toți. Efectele sunt că, de exemplu, a apărut în septembrie anul, în septembrie anul acesta o circulară a premierului vizând uh, includerea drepturilor persoanelor cu dizabilități în toate proiectele de lege. Este prima dată când uh, a apărut un text oficial francez al premierului, bazat pe Convenția ONU și care afirmă că aceasta trebuie să reprezinte baza dispozițiilor specifice pentru persoanele cu handicap în toate, în toate proiectele de lege uh, pe viitor. Există și o fișă specifică o fișă diagnostic privind dizabilitățile care va trebui să fie anexată tuturor proiectelor de lege. În ceea ce privește lipsurile, putem spune că mai rămân la ora actuală diverse diferențe între convenție și legislația franceză, pornind de la definiția dizabilității în legislația franceză, care rămâne la o definiție medicală. Nu se vorbește despre o educație bazată pe includere, despre autonomie, despre protecția uh, juridică și accesul universal. Franța va trebui să-și revizuiască legislația ca să uh, o facă să corespundă cu această convenție. Și aș dori să mai adaug că drepturile și libertățile fundamentale nu pot fi ierarhizate. Suntem complet egali și liberi sau nu? Și după cum a spus Gandhi, dați-mi voie să mai vin și cu acest citat, orice compromis este bazat pe concesii reciproce, însă nu pot exista concesii reciproce atunci când e vorba de drepturi fundamentale. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să o rog acum pe doamna Silvana Rapti, colega mea din Parlamentul European, să ia cuvântul. Două minute, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu sunt într-o postură fericită. Pot să vă spun că am bucuria și onoarea de a dar și uh, responsabilitatea de a participa aici la a treia reuniune a Parlamentului European al Persoanelor cu Dizabilități. Reuniunea de astăzi este deosebit de importantă. Subiectul este și el deosebit de important. E vorba de un subiect vital, esențial, și anume implementarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Trebuie să spunem în același timp că principiul non-discriminării și anume principiul de a permite tuturor să fie diferiți, principiul egalității de șanse, care ar trebui să fie de la sine înțelese în fiecare societate, dezvoltată nu uh, este deloc de la sine înțeles, nu sunt deloc de la sine înțelese. În plus, uh, mai există și criza economică. Criza economică care îi afectează pe cei cu handicap mai mult decât pe oricine și familiile lor. Nu mai putem accepta această situație. Persoanele cu dizabilități trebuie să fie uh, excluse din, de la aplicarea măsurilor de austeritate din toate statele membre, inclusiv uh, din Grecia. E vorba de toate statele unde se aplică programe de austeritate pentru că aplicarea lor la persoanele cu dizabilități periclidează chiar dimensiunea socială a Europei. Cred că noi, parlamentarii europeni, trebuie să dăm un exemplu după cum am spus, încercăm să dăm acest exemplu chiar în activitatea noastră cotidiană și anume legiferarea. Și doresc și eu să-mi aduc o mică contribuție și să particip la eforturi în acest sens. Să știți că am prezentat o întrebare scrisă comisiei uh, și am uh, întrebat cu această ocazie ce intenționează comisia să facă pentru persoanele cu probleme de auz, pentru ca și acestea să poată urmări uh, toate lucrările instituțiilor europene. Ca să poată să asculte, să participe, să intervină în munca noastră ca să uh, ne ajute să le ajutăm. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Următorul vorbitor este din Danemarca, domnul Olesen, de la Organizația Persoanelor cu Dizabilități din Danemarca. Torkild, ai cuvântul. Øh, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun câteva cuvinte cu privire la tratatul uh, despre care am discutat. În primul rând, doresc să mulțumesc Parlamentului European pentru eforturile enorme pe care le-a făcut pentru a convinge Comisia să-și schimbe poziția și chiar să susțină acum acest tratat. Sunt convins că drepturile persoanelor nevăzătoare și cu dificultăți de lectură vor fi susținute și că aceste persoane vor avea acces la cărți în conformitate cu tratatul. Momentan nu avem acces la cărți, însă acestea vor fi traduse și vom avea și noi acces la informații importante. Trebuie să obținem și un acces de plin la educație și ocupare, pentru că altfel nu vom reuși să, adu- să ne aducem și noi contribuția la societate. Am, noi am putea chiar să fim uh, consumatori și să ajutăm uh, Uniunea Europeană să iasă din această criză economică și financiară. Am putea să ne aducem contribuția socială și să consolidăm întreaga societate. Am putea avea și o contribuție economică importantă. Sper ca cei de la Comisie să reușească să aducă amendamente acestui tratat, garantându-ne acces la texte. Nu este cazul să se introducă uh, complicații suplimentare, dar trebuie să avem acces la aceste lucruri. Mulțumesc! Thank you, thank you very much. Mulțumesc! Vreau să-l rog acum pe domnul Micolașic din Parlamentul European să ia cuvântul două minute. <clears throat> Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Din mojej rodnej reči pochádzam zo Slovenska. Aș dori și eu să vorbesc în limba mea maternă, vin din Slovacia, sunt medic și sunt uh, și eurodeputat. Doresc să vă spun, în calitate de membru al Comisiei ENVI din Parlamentul European, Uh, că uh, mă ocup și de domeniul sănătății și urmăresc toate eforturile făcute și susțin toate eforturile făcute. Sunt membru PPE aici în Parlamentul European și, după cum vă spuneam, susțin toate eforturile de a elimina obstacolele cu care se confruntă persoanele cu dizabilități. Este inacceptabil, este împotriva drepturilor omului să uh, existe obstacole pentru persoane cu orice formă de dizabilitate. Mă bucur că am reușit deja foarte multe în acest domeniu. Știți că s-au adoptat uh, directive cu privire la uh, accesibilitate la călătoria cu uh, autobuzul, cu avionul și cu uh, transportul naval. Este foarte bine că s-au făcut aceste progrese și trebuie ca aceste directive să fie și implementate cât mai adecvat și să amelioreze traiul cotidian. Aș dori să mă mai refer la internet și uh, posibilitatea de a lucra la distanță, de acasă. Uneori angajatorii nu știu că persoanele care lucrează de acasă, de la calculator și care au o educație foarte bună, sunt afectate de o dizabilitate. Astfel de persoane pot să lucreze foarte bine de acasă și uh, astfel diferențele dintre persoane sănătoase și persoane cu dizabilități nici nu se mai văd. Aș dori să vă mai spun că am venit aici uh, nu numai ca să ascult, ci și ca să vă transmit că uh, dumneavoastră aveți aici persoane apropiate, avem cu toții obiective comune și eu cred că există chiar un numitor comun, indiferent de afilierea noastră politică avem un obiectiv comun și împreună vom lucra ca să-l atingem. This work? Okay. Thank you very much. I see that... Mulțumesc foarte mult. Văd că avem delegați uh, mult mai uh, disciplinați decât deputații în Parlamentul European. Următorul vorbitor este o doamnă din Spania, nu o doamnă, își cere scuze președintele. Domnul José Maria Sanchez Unge. Îmi cer scuze pentru pronunție, spune președintele. Din partea Consiliului Național al Persoanelor cu Dizabilități din Spania. Aveți cuvântul. Eh, Mulțumesc foarte mult. În Spania sunt eh, niște probleme apropo de această convenție și ne preocupă fundamental, ordinea juridică care trebuie să fie modificată și care trebuie avută în vedere în Spania. Acolo cred că sunt foarte multe lagune. Există un proiect de lege de modificare a codului penal care include niște concepte juridice. Nu sunt uh, avocat, dar conceptul acesta juridic este foarte complex, foarte complicat. Este conceptul periculozității, adică persoanele într-un moment anume, dacă comit un delict vor fi pedepsite, dar pedapsa nu va fi mai mică decât cea a unor persoane fără dizabilități și apoi se va vedea dacă persoana este periculoasă sau nu. Conceptul acesta cred că atrage atenția persoanelor cu dizabilități de foarte mulți ani, pentru că nu favorizează deloc incluziunea, ci favorizează uh, ideea faptului că există uh, probleme, uh, adică o persoană care poate să comită un act mai mult sau mai puțin legal într-un anumit moment în momentul în care se ratifică convenția la nivelul statelor, trebuie adaptată ordinea juridică pentru a îndeplini ceea ce spune convenția și nu pentru a merge exact în sens opus convenției. Și mie mi se pare că acest proiect de lege exact asta face în Spania, contravine convenției. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Spuneam înainte că delegații de la Parlamentul acesta sunt mai disciplinați decât cei din Parlamentul European și sper ca și deputații în Parlamentul European să ia model, să ia uh, să se comporte ca dumneavoastră. Aș vrea să rog acum pe domnul Jimenez din partea PP să ia cuvântul deputat. Mulțumesc, uh, mă simt onorată să particip astăzi la această importantă uh, conferință pentru că vreau să mă alătur tuturor celor care au nevoie de uh, a-și exprima susținerea pentru drepturile lor. Vreau să îi salut pe cei care au venit din Spania și să vă reamintesc uh, activitățile desfășurate de Comisia din Spania. Eu uh, sunt membru a Comisiei Libe și mă ocup de această problemă a dizabilităților în relație cu justiția. În uh, ultimul proiect de lege despre care am discutat uh, și anume susținerea victimelor, am, există un capitol care se referă la persoanele cu nevoi speciale uh, care sunt victime, astfel încât ei să se poată bucura de toate drepturile la nivel de egalitate, să aibă acces la, în toate locurile unde se desfășoară procesul penal și, de asemenea, să se țină cont de greutatea de înțelegere sau de comunicare care, de comunicare care poate fi atât de importantă și anume uh, dizabilitățile de auz sau de vorbire uh, mai ales dacă persoanele cu dizabilități sunt uh, victimele unui delict, sunt, pot fi de asemenea victime secundare, victimizate a doua oară. Deci trebuie ca aceste persoane să fie protejate de două ori. Vreau să vorbesc de accesul la justiție, mai ales în cazul femeilor cât de importante sunt drepturile lor și de asemenea uh, există goluri legale, există un vid legal și se comit foarte multe injustiții, nedreptăți împotriva femeilor cu dizabilități. Ca reprezentantă și ca membra a Comisiei pentru Drepturile Femeilor, voi continua să activez nu numai astăzi, ci pe tot parcursul acestei legislaturi a Parlamentului. Mulțumesc foarte mult! Thank you. We have a request from the, uh... Mulțumesc. Avem o cerere din partea Serviciului de Cabinet uh, al Parlamentului, Cabinetului Președintelui, și anume că pentru a putea avea imaginea vorbitorului pe ecran atunci când vă dăm cuvântul, ar fi bine să ridicați mâna pentru ca să vă poată vedea cei de la tehnică. Acum uh, dăm cuvântul unui reprezentant din partea rețele europene pentru o viață independentă. Domnul John Evans, vă rog, aveți cuvântul. Dear colleagues, right... Dragi colegi, Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul uh, la acest forum important și în momentul, în timp ce noi vorbim, sute de milioane de persoane, frați de-ai noștri, sunt uh, închiși în instituții în Europa și nu sunt liberi ca noi să participe la astfel de activități sau la alte activități pe care și le doresc. Nici nu pot mânca, uh, alege nici ce mănâncă, nici ceea ce vor să poarte și ce vor să bea și când vor să se trezească sau să meargă la culcare. În majoritatea zilelor majoritatea acestor uh, majoritatea drepturilor uh, lor sunt uh, neglijate și aceasta în virtutea convenției, în ciuda convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. De aceea cerem guvernelor să poată permite acestor persoane să trăiască independent, pentru că nu au dreptul momentan de a alege unde vor să trăiască și știm cu toții cât de important este să trăim într-o comunitate. Această situație a fost mult mai groaznică înainte și acum că măsurile de austeritate vin de peste tot, situația este din ce în ce mai gravă. Așadar, uh, noi care ne implicăm pentru dreptul de a trăi independent, încercăm să atragem atenția că aceasta este o încălcare clară a Convenției ONU. Cerem de aceea Parlamentului European și tuturor instituțiilor să trateze această problemă cât de repede și să ceară statelor membre să pună în aplicare um, toate măsurile care, de care sunt responsabili pentru a putea respecta Convenția ONU și pentru a respecta deci drepturile persoanelor cu dizabilități, pentru a ne proteja drepturile noastre, pentru a elibera, elibera pe frații noștri chiar acum. Mulțumesc foarte mult pentru această contribuție extrem de importantă. Este de aceea foarte bine că avem mulți deputați în sală. Vreau să o rog acum pe doamna Irigoyen să ia cuvântul, Marian Irigoyen, și să nu depășească două minute, vă rog. Maria is showing her hands for the camera. Maria dă din mâini pentru a fi văzută. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Vă urez bun venit tuturor. Permiteți-mi să vă mulțumesc pentru șansa de a dialoga cu dumneavoastră. Vreau să doar să vă spun câteva gânduri, câteva gânduri pe care vreau să vi le transmit aici. Duminica trecută am participat la manifestația de la Madrid pentru a denunța tăierea ajutoarelor pentru dependență și încălcarea drepturilor persoanelor cu dizabilități. Este prima dată când în Spania persoanele cu dizabilități veneau la Madrid cu toate dificultățile acestei călătorii, cu toții uniți împotriva faptului că se destructurează structura care se acordă ajutoare acestor persoane. Diferite administrația au 300 de milioane de euro datorii, dar trebuie să recunoaștem că serviciile sociale sunt mult mai mult decât atenția acordată uh, persoanelor cu dizabilități. Guvernul socialist a adoptat în 2007 o lege privind protecția acestor persoane care recunoaște faptul că guvernul central și guvernele provinciilor se ocupă de aceste persoane, dintre care o mare parte sunt femei se există probabil mii, zeci de mii de persoane uh, care se ocupă de alte persoane cu dezabilități. E vorba de sute de mii de persoane care cotizează pentru un loc de muncă sau care sunt pensionate. Persoane pensionate, femei pensionate au rămas acum fără cotizații la asigurările sociale. Este o atitudine irresponsabilă, indecentă a guvernului, care încalcă drepturile acestor persoane și demnitatea umană, incluziunea socială și bunăstarea socială, pentru că, stimați prieteni, situația dependenței este asociată cu o lipsă de capacitate. Numărul de persoane reprezintă un procent foarte mare din numărul persoanelor care au o disabilitate. E vorba de 8 milioane în Europa dintre și sute de mii dintre aceste persoane au o, o, un certificat și nu există un regulament. E nevoie de un compromis al guvernelor ca să existe un fond european solid care să uh, ajute astfel încât prin fondurile europene persoanele cu dizabilități să beneficieze de uh, ajutor prin buget dincolo de recunoașterea drepturilor lor. Mulțumesc! Thank you. Next. Uh, Mulțumesc! Avem acum un vorbitor din Austria, de la Consiliul Național Austriac. Doamna Helene Iamăr. Vă rog frumos să ridicați mâna, aveți cuvântul. Hello, I want, uh, ich möchte zum Thema doresc să mă refer la subiectul general al dizabilităților și la subiectul meseriilor pen, posibile pentru oamenii cu dizabilități. Există foarte multe meserii academice la care persoanele cu dizabilități au acces. Convenția ONU uh, prevede acces egal pentru persoanele cu dizabilități la uh, ocupare și, de asemenea, la educație. Însă, în anumite școli superioare, nu este posibil accesul persoanelor cu dizabilități, Acestea pot merge la școli superioare, însă nu au posibilitatea de a obține o diplomă universitară. Obțin un certificat care nu le permite apoi să predea și nici uh, să aibă acces la alte domenii, cum, sunt, cum este domeniul juridic. Persoanele acestea pot, deci, să urmeze un studiu, să obțină un certificat, dar nu pot să-și exercite meseria după aceea. De exemplu, um, această problemă îi vizează mai ales pe persoanele cu deficiențe de auz și de văz. Am fost invitată la o reuniune a persoanelor cu deficiențe de vedere din Germania, unde, un, unde acest lucru este posibil. Și uh, doresc, am uh, vorbit cu cei de la Ministerul Austriac de Resort uh, Uh, ca să le transmit mesajul că este posibil ca persoanele cu dizabilități să exercite o meserie juridică, de exemplu. Un lucru care mă afectează foarte mult este faptul că anumite lucruri sunt posibile în unele țări din Uniunea Europeană și în altele nu. Deci trebuie să fie posibil ca meseriile uh, Uh, cu calificare universitară să fie desfășurate și de persoanele cu dizabilități. Și în domeniul juridic și în domeniul pedagogic această problemă este foarte prezentă. Persoanele cu dizabilități știu foarte bine ce limite au, ce pot să facă și ce nu pot să facă. Nu trebuie să li se mai uh, impună limite suplimentare. Mulțumesc. Mulțumesc și pentru că ați respectat timpul alocat. Aș dori să rog pe doamna Rosa Estaras din Parlamentul European să ia acum cuvântul două minute. Gracias, Mulțumesc, doamnă președinte. Am să vorbesc pe scurt. Faptul că suntem astăzi aici și că este la câteva zile după ziua dezabilității de luni trebuie să ne unască și să facem pași pentru a pune în aplicare Convenția Națiunilor Unite. Nu e momentul să facem politică, ci este momentul să ne unim și astfel să se facă pași înainte către integrarea acestor persoane și ca în toate statele membre să se aplice uh, Convenția Uniunii, Region, Uniunii Națiunilor Unite. Eu sunt eurodeputat, fac parte din Comisia pentru Dezvoltare Regională și ar fi bine ca aceste fonduri să poată fi folosite pentru punerea în aplicare a Convenției ONU. Nediscriminarea trebuie să fie un principiu transversal în toate statele membre iar în momentul în care se distribuie aceste fonduri să fie folosit ca o cheie de distribuție, să vorbim de accesul la transport, la sănătate, la locuință, la educație. Deci persoanele cu dizabilități nu trebuie să aibă niciun fel de problemă. Ele nu au nicio problemă. Problema o are societatea care nu înțelege că trebuie să le facilităm trecerea peste aceste obstacole pentru ca toți să fim realmente egali și astfel să se pună în aplicare Convenția Națiunilor Unite. Toate guvernele, inclusiv cel al Spaniei, eu sunt din PPE, fac mii de eforturi pentru ca această criză să nu însemne în niciun caz niște pași înapoi pe drumul deja parcurs. Guvernul spaniol face eforturi mari pentru ca în niciun caz criza să nu înseamnă, cum spuneam, pași înapoi. Cu toții trebuie să contribuim uh, la acest lucru. Mulțumesc foarte mult. Thank you very much. Next. Next. Mulțumesc. Următorul vorbitor vine din Italia, de la Forumul Italian al Persoanelor cu Dizabilități. Domnul Gian Piero Grifo, două minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Convenția ONU schimbă, de fapt, uh, cadrul cultural de referire, pentru că noi suntem cadru, noi suntem parte din societate și ar trebui să beneficiem de aceste beneficii ale dezvoltării. Totuși, din păcate, aceasta nu se întâmplă, pentru că în continuare, în foarte multe țări europene, atunci când suntem confruntați cu criza, noi suntem primii care suntem tăiați de pe liste și suntem ultimii care sunt cei care suntem susținuți. De în acest punct de vedere, cred că trebuie în continuare să mai existe câteva schimbări culturului în care trebuie noi să fim, să fim protejați, susținuți. Convenția spune că persoanele cu dizabilități uh, devin cu dizabilități pentru că condiția lor de alteritate funcțional, funcțio, este, merge împotriva uh, barierelor uh, care se impun, bariere de discriminare. Deci sunt confruntate cu aceste bariere în toate domeniile vieții. Trebuie de aceea să încercăm să eliminăm această percepție de dizabilitate. Prevenirea nu trebuie să se întâmple numai în domeniul de sănătate, ci și în domeniul social în general. De altfel, prevenirea dizabilității este de fapt o, o idee prejudecată a societății. Societatea are astăzi 15% de persoane cu dizabilități în sânul său și de aceea, pe tot parcursul unei vieți, de, întotdeauna majoritatea persoanelor trebuie să fie confruntați cu o situație de dizabilitate. Societatea riscă, deci, să devină chiar ea întreagă diz, uh, dizabilă, dacă, uh, cu dizabilitate, dacă nu intervenim uh, în acest sens. Cerem de aceea să fim uh, parte din această dezvoltare de care este nevoie, pentru că astăzi, din păcate, e nevoie să facem aceleași acțiuni pentru a cere aceleași drepturi. Și din acest punct de vedere, noi am vrea să subliniem că prezența importantă a acestui Parlament uh, aici, în această aulă, demonstrează o capacitate de acțiune pe care trebuie să o ducem în direcția emancipării și această emancipare trebuie să fie făcută pentru diversitatea umană. Toți în această sală suntem diferiți toți, de fapt, toate persoanele în Europa sunt diferite și noi suntem stigmatizați și excluși, numai noi. Și de aceea cerem ca societatea să răspundă și altfel la aceste drepturi. Mulțumesc! Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să dau cuvântul eh, domnului Novak din eh, Consiliul Austriac al persoanelor cu dizabilități să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule președinte, stimate doamne, stimați domni deputați în Parlamentul European, stimate doamne, stimați domni delegați. După cum s-a spus, și doresc și eu să subliniez, avem nevoie de o uh, legislație cuprinzătoare antidiscriminare. Numai dacă vom avea o directivă antidiscriminare puternică a Uniunii Europene, care să-i vizeze pe cei cu dizabilități, va fi posibil ca aceste persoane să trăiască independent. Doresc de asemenea să spun că și în 2003 un uh, delegat de aici, de la reuniunea noastră, colegul Michael Crispel, care a vorbit și el, și a murit, din păcate, anul acesta. Mulțumesc pentru atenție. Thank you. Vielen Dank. Mulțumesc. Vom da acum cuvântul unei persoane din Ungaria, sper că pronunț corect numele, domnul Daniel Reca, de la Federația Ungară a Persoanelor cu Dizabilități. Aveți cuvântul. Tisztelettel köszöntök mindenkit, Horvátné és Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să vă salut. Mă numesc Ildiko Horvat Șomodi. Sunt uh, din Ungaria, din, de la Organizația pentru Persoane cu Dizabilități din Ungaria. Este Organizația Persoanelor cu Dizabilități Psihice. Convenția ONU este un document extrem de important uh, din perspectiva persoanelor cu um, handicapuri psihice și pentru familiile acestora. Aș vrea să vorbesc uh, pe scurt despre experiența noastră cu privire la articolul 12 și 19. Și, atunci când vorbim de articolul 12, e vorba de luarea deciziilor, mai precis de decizii în general. De multe ori uh, vedem că Tocmai uh, juriștii sunt cei care se implică pentru ca noi să putem să facem progrese. La celălalt articol, articolul 19, vedem uh, că s-au făcut totuși progrese. Guvernul maghiar a adoptat o strategie. Hmm. A existat uh, progrese foarte mari în domeniul posibilităților de locuit și facilităților de locuit pentru persoane cu handicap. Există posibilitatea de locuință subvenționată, acesta este un lucru nou și este o formă mult mai flexibilă de uh, locuință, de, de locuit ca înainte. E vorba de locuință asistată. Organizația noastră susține această inițiativă și a preluat modelul de locuință asistată în Ungaria de curând, după cum spuneam. Sperăm ca pe viitor să putem uh, să folosim această posibilitate din ce în ce mai mult. Mulțumesc! Uh, like to ask... Mulțumesc, vreau să-i cer domnului Boris Sustacici. Nu sunt sigur uh, că pronunț bine, spune președinta, dar uh, din partea Consiliului Sloven pentru persoane cu dizabilități. Două minute. După aceea voi da cuvântul uh, domnului Vertier din Franța, care poate să se pregătească. Domnule Șoștacici, vă rog să luați cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult. Criza economică și financiară sporește dificultățile noastre și de asemenea influențează și funcționarea tuturor organizațiilor din Uniunea Europeană care se ocupă de toate formele de dizabilități și toate genurile de asociații ale persoanelor cu dizabilități. Finanțarea este de asemenea foarte stabilă, mai ales în ce privește activitățile de bază. Iată de ce, la nivelul Uniunii Europene, ar trebui să constituim un, un fond public care să fie folosit pentru funcționarea minimală a acestor organizații a persoanelor cu dizabilități, iar Comisia Europeană să incorporeze uh, acest lucru în actul privind persoanele cu dizabilități, să propună ceva în acest sens. În Slovenia, mișcarea persoanelor cu dizabilități încearcă să influențeze finanțarea publică pe baza unui, uh, unei legi nou adoptate privind organizațiile persoanelor cu dizabilități. Deci avem organizații care se ocupă de colectarea de fonduri, de strângerea de fonduri pentru activitățile noastre. Iată cum am reușit uh, să dezvoltăm foarte multe activități care se ocupă de mm, locuințele asistate ale persoanelor cu dizabilități. Însă în foarte multe domenii politicile tind să dezorganizeze sistemul existent și să ne lipsească de aceste fonduri. Poate că ar trebui să încercând să le trans, tra, transfere direct la bugetul de stat. Nu oficialii publici trebuie să hotărască în ce privește nevoile noastre și finanțarea lor. Și cred că lucrul acesta nu este în conformitate cu Convenția Națiunilor Unite și sper că rezoluția aceasta va fi adoptată aici și va influența evoluțiile în acest domeniu. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult. Dăm acum cuvântul domnului André Fertier de la Consiliul Național Francez. Următorul uh, vorbitor va fi doamna Ingrid Borman din Suedia. Domnule Fertie, aveți cuvântul. Doamnelor și domnilor, stimați uh, prieteni, drepturile culturale uh, din articolul 30 al Convenției ONU reprezintă uh, un uh, element important. Trebuie să ieșim din criză prin creștere, dar prin creșterea conștientizării uh, la care, iar drepturile omului trebuie să fie în inima, în esența proiectului nostru de societate. În ce privește drepturile culturale, S-au făcut uh, progrese în ceea ce privește mobilizarea statelor și asociațiilor culturale și asociațiilor culturale, dar impactul este destul de neimportant. Da, iar bunele practici uh, există aici și acolo, însă nu generează decât prea puțină dezvoltare și de transmitere, de transfer de cunoștințe în acest domeniu. Și um, milioane, mii de cetățeni sunt excluși de la accesul la viața culturală. Iată de ce solicităm crearea unui grup de lucru care să includă reprezentanții Parlamentului, Comisiei, Mișcării Europene a Persoanelor cu Handicap și experți pentru a stabili uh, modalitățile de a urmări aplicarea drepturilor culturale din convenție și pentru a da un mai mare impact aplicării ei. Putem deja să ne gândim la problema editării unui ghid practic a unei uh, formațiuni pentru profesioniști în domeniul activităților culturale sau a unui cadru normativ uh, pentru practica și învățământul artistic și, de asemenea, îmbunătățirea criteriilor de accesibilitate de, pentru eligibilitatea la proiectele publice și apoi contracte teritoriale de accesibilitate culturală pentru ca uh, cooperarea între profesioniștii culturii, sănătății și persoanelor cu dezabilități să se poate exprima. De asemenea, susținere pentru cercetarea și dezvoltarea în domeniul accesului la cultură. Doamnelor și domnilor, să nu uităm că accesul la cultură este un element prealabil, un element al, al incluziunii sociale, profesionale și școlare iar persoanele cu dezabilități reprezintă un tezaur cultural. Dorim să afirmăm principiul nediscriminării într-un contract social și cultural european real. Mulțumesc foarte mult! Eh, Mulțumim foarte mult! Aș dori să-i dau cuvântul doamnei Ingrid Berman, din Suedia are cuvântul pentru două minute și apoi Giovanni Padovani din Italia va fi următorul vorbitor. ratifierade konventionen redan Mulțumesc! Am vorbit despre Convenția Națiunilor Unite și din 2008 ne ocupăm de acest lucru. Guvernul a transmis un raport la Comisiei de Monitorizare și uh, am văzut că sunt două rapoarte diferite, pentru că în ciuda ambițiilor existente în Suedia și în ciuda faptului că s-a ratificat această convenție, politicile față de persoanele cu dizabilități au făcut un pas înapoi. Există spațiu de reformă, există posibilitatea unei reforme, se acordă susținere persoanelor cu dizabilități, dar s-au tăiat ajutoarele, construcția de clădiri destinate lor a fost oprită și ne confruntăm cu pierderea uh, numărului de ore destinate asistenței. Din ce în ce mai multe persoane ies la pensie mai devreme, de exemplu. Avem nevoie să analizăm legislația pe ca, pentru a pune eh, capăt discriminării și lipsei de accesibilitate. În ciuda faptului că există o convenție, că există un nivel foarte înalt de ambiție politică, în Suedia mai sunt foarte multe de făcut până la îndeplinirea prevederilor convenției și ajungem și la așteptările, speranțele noastre legate de Parlamentul European. Am dori uh, ca Uniunea Europeană, cu toată seriozitatea, să pună în aplicare convenția în toate domeniile în care are mandat. Uh, Uniunea Europeană va fi o forță motrice, un actor proactiv care se va asigura că statele membre își respectă răspunderile în ciuda ambițiilor din uh, Suedia, cum spuneam, în realitate s-au făcut pași înapoi. Cu organismele de monitorizare ar trebui să existe la nivel uh, european, pentru că ele trebuie implicate în acest proces. Administrația nu poate fi reprezentată doar ea acolo dacă este să asigurăm independența și ar trebui să adoptăm o declarație scrisă care să fie adoptată la procesul verbal. Mulțumesc foarte mult! Thank you very much. I will... Mulțumesc! Acum eu voi vorbi italiană. Domnul Giovanni Padovani este rugat să aibă puțin uh, răbdare, pentru că domnul Rinaldi, care trebuia să vorbească ultimul, trebuie să vorbească puțin mai devreme. Deci o să-i dau cuvântul acum domnului Nicolo Rinaldi și după aceea o să-l ascultăm pe domnul Giovanni Padovani. Domnule Rinaldi, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru posibilitatea pe care mi-ați acordat-o, chiar dacă eram gata și să aștept uh, să-mi vină rândul, să știți. Am cerut să vorbesc puțin mai devreme, uh, am cerut, trebuia să vorbesc la și 10, dar puteam să aștept uh, și ceva mai mult. Oricum, vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Sunt vicepreședintele celui de-al treilea grup al Parlamentului European uh, din Camărime, deci e vorba de ALDE, Liberal-Democrați pentru Europa și cred că această inițiativă este foarte, foarte lăudabilă. Împreună cu alți colegi din grupul meu, suntem foarte implicați în domeniul dizabilității Credem însă că Parlamentul European ai, uh, ai, ale perso- al persoanelor cu dizabilități este un for uh, mic, dar în același timp uh, esențial pentru a arăta care sunt inițiativele um, în domeniul acesta. De fapt, cel mai important este ca persoanele cu dizabilități să poată fi prezente în instituțiile europene și mai ales să se audă vocea lor în instituția aleasă democratic. Bineînțeles, această instituție este foarte favorabilă unei astfel de inițiative. Bineînțeles că îi face foarte bine Parlamentului European să vă asculte pe dumneavoastră, să vă acorde uh, șansa de a vorbi, pentru că dacă nu ar fi așa, aceasta ar fi un turn de fildeș, și foarte străin uh, de cetățeni, în loc să fie casa cetățenilor. Și, de fapt, trebuie să fie casa tuturor cetățenilor cu probleme sau nu. Trebuie, deci, să facem încă multe, însă, pentru a putea acorda termenului de cetățenie definiția sa 100%, pentru a putea fi, într-adevăr, o instituție democratică. Eu am participat la prima mea campanie electorală în 2009 pentru a fi ales în Parlamentul European și aveam uh, oarecum uh, am avut șansa să particip împreună cu Carlo Rossetti la această campanie, coleg uh, de-al meu cu dizabilități și uh, oarecum faptul că am avut ocazia să fac această campanie împreună cu el, am constatat uh, câte probleme existe și în ceea ce privește transmiterea mesajului politic uh, și în domeniul logistic cât de mult este penalizat un candidat uh, cu dizabilități. Și cred că de aceea acesta este una din provocările cele mai mari ale Europei, faptul de a putea fi mai inclusivi. Parlamentul European să nu fie numai un parlament ca astăzi, neapărat pentru persoanele cu dizabilități, ci să fie într-adevăr un reprezentant în toate domeniile a tuturor cetățenilor și a cetățenilor cu dizabilități. Pe total, putem spune că în ultimii ani uh, am fost martorii unei evoluții a temei uh, dizabilității și relații dintre această temă și societate am uh, întors uh, spatele mai multor secole de discriminare, să ne amintim totuși de unde venim, dintr-un fel de ev mediu în care dizabilitatea era pedepsită, era oprimată, era chiar trebuia să te simți vinovat, erai uh, păcătos dacă aveai o dizabilitate. Și acum totuși am trecut printr-o perioadă în care știința a început să se ocupe de această problemă, uh, în care, dintr-o perspectivă totuși de segregare în și de etichetare în continuare. Avem deci o moștenire a secolului XIX extrem de dură, cu multe mii de persoane care au murit în uh, Holocaust în timpul celei de-al doilea război mondial și aceasta fiind una din cele mai mari rușini ale societății moderne. Însă după cel de-al doilea război mondial, poate că drumul a început să fie cel corect. Îmi cer scuze, scrie, spune președintele, avem probleme de timp. dar imediat, imediat termin, spune vorbitorul. Cred însă că acum trebuie în fine să începem să fim uh, mai uh, exigenți și Dumneavoastră reușiți să faceți acest lucru. Provocările de astăzi nu sunt neapărat cele legate de identificarea măsurilor legislative care trebuie luate la nivelul statelor membre sau al instituțiilor europene, Bineînțeles că și aceasta trebuie făcut, dar este vorba mai ales de o aplicare mai armonioasă a legislației în cele 27 de state membre. Există diferențe foarte mari pe care putem să le monitorizăm foarte bine, de fapt, de la un stat membru la altul. Și pe de altă parte avem și criza cu care ne confruntăm și care, de fapt, pune în pericol toate succesele pe care le-am avut până acum. Noi suntem într-un fel cei care trebuie să transmitem un mesaj universal despre politicile universale, despre integrarea persoanelor cu dizabilități, care trebuie tot timpul să fie protejate în fața măsurilor de austeritate din statele membre. Cred că acest acest rol care ne revine trebuie să fie ca unul de ca un cordon sanitar, un fel de barieră în fața acestor discriminări și cred că tratamentul legal și integrarea dizabilității ca un parametru important trebuie să fie una din, as, unul din aspectele pe baza căruia să măsurăm gradul de civilizație și, în același timp, uh, valorile de identitate ale Uniunii Europene. Vă urez uh, o lucr- lucrări uh, fructoase. Mulțumesc! După cum vedeți, suntem în întârziere și tocmai uh, am decis să amânăm mesajul video al domnului Van Rompuy, președinte al Consiliului European. Deci s-ar putea să avem câteva minute suplimentare pentru vorbitori dacă interpreții sunt gata să ne ajute pentru ca să ne mai înțelegem unul cu altul timp de 10 minute. Deci am putea continua până la 12.45 când trebuie să încheiem pentru că interpreții nu mai au uh, destulă pauză. Aș vrea să rog pe domnul Giovanni Padovani din partea forumului italian uh, să ia, pentru dezabilități să ia cuvântul și după aceea domnului Bailey din uh, Irlanda ca vorbitorul următor. Vă rog, domnule Giovanni Padovani, să luați cuvântul două minute. Mulțumesc. În primul rând, aș vrea să fac o remarcă cu privire la limbajul pe care îl folosim noi, uh, persoanele cu dizabilități. Am auzit uh, vorbindu-se de persoane diferite în italiană, în timpul intervenției unuia, din, unuia dintre reprezentanții noștri în Parlamentul European. Și vreau să spun că acest concept este un termen care nu ne definește, nu ne reprezintă, de fapt, și nu reprezintă condiția adevărată a persoanelor care trăiesc cu o dizabilitate. Și cred că limbajul, conceptele au un. Uh, un rol important pentru persoanele cu dizabilități. Când se vorbește despre dizabilitate, trebuie să se folosească aceleași ter, aceiași termeni așa cum sunt folosiți în Convenția ONU, aceasta fiind uh, doar o remarcă preliminară. În ceea ce privește Convenția ca atare, aș vrea să vă amintesc de articolul 27 cu privire la ocupare în legătură cu primul punct al uh, moțiunii de propunerii de rezoluție care va fi adoptată astăzi. Aceasta acest articol spune că Uniunea Europeană trebuie să garanteze ca drepturile persoanelor cu dizabilități să fie garantate chiar și prin revizuirea practicilor interne în instituțiile europene, mai ales în Parlamentul European, de asemenea și la, la angajări și la uh, tratamentul persoanelor angajate cu disabilități. Parlamentul a fost prima instituție care a lansat un proiect pentru program persoanele cu dizabilități și apoi s-a continuat cu contracte de muncă acordate care uh, au fost acordate în prioritate unor persoane cu dizabilități care au fost uh, selecționate pe uh, anumite criterii. Acest uh, drum însă foarte virtuos s-a oprit la un moment dat însă. Și de aceea vreau să atrag atenția asupra articolului 27 din Convenție care prevede tocmai, în mod explicit, ca tocmai organismele publice, instituțiile publice, care se ocupă de măsuri favorabile persoanelor cu dizabilități să acționeze în mod reprezentativ. Ce poate face Parlamentul, deci, pentru a continua această politică mult mai clară și strictă pentru persoanele care au un handicap? Este absolut necesar ca aceste persoane să devină mai vizibile în cadrul instituțiilor, nu numai în calitate de persoane cu dizabilități, ci și în calitate de persoane care au uh, anumite competențe și nu sunt discriminate din cauza acestei uh, competențe specifice. Mulțumesc! Mulțumesc! Our next speaker. Mulțumesc! Următorul vorbitor este din Irlanda, domnul Dan Bailey. Aveți cuvântul. I wish to... Aș dori să transmit clar mesajul că măsurile luate astăzi subminează viața noastră de zi cu zi, mai ales în Irlanda. Elementele de sprijin de stat nu sunt finanțate suficient și nu sunt susținute pe plan legislativ. Sunt uh, uneori considerate de la sine înțelese și statul nu privilegiază anumite proiecte de sănătate și uh, proiecte sociale. De aceea trebuie ca bugetele uh, de aceea, bugetele noastre sunt primele care sunt afectate de reduceri. Reduceri care afectează pe toți, tu pe tot parcursul vieții. Guvernul irlandez trebuie să susțină, să consolideze prin legislație susținerea acordată persoanelor cu dizabilități. Trebuie să ratifice această convenție ONU cât mai repede, uh, și în acest sens, trebuie ca toți cetățenii să se implice și trebuie ca Parlamentul European să-și folosească influența pe lângă guvernul irlandez ca să se ajungă la o aplicare cât mai rapidă. Vă mulțumesc. Thank you. Thank you very much. The next... Mulțumesc. Acum are cuvântul o reprezentantă din Ungaria. National Council of Disabled No, Reka, please. Apoi, uh, cineva din Austria. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, Ungaria a ratificat Convenția ONU cu, câț, cu uh, câțiva ani în urmă. Și se află la începutul eforturilor sale de a a um, ameliora situația instituțiilor pentru persoane cu dizabilități. În numele persoanelor cu autism doresc să vă prezint uh, două mesaje. În primul rând, aceste persoane pot uh, să se implice în organizații specifice numai într-o măsură limitată. Trebuie să facem progrese și să ne dăm seama uh, că nu se poate face nimic din ce ne privește fără noi. Persoanele pe care le reprezint eu sunt foarte îngrijorate că nu um, li se va da libertatea de a alege unde să locuiască. Deocamdată, 30 până la 50 de persoane au fost obligate să se mute în centre, uh, ceea ce clar încalcă convenția. Mulțumesc pentru că ați respectat timpul. Îmi pare foarte rău, dar regulile ne obligă să încheiem această sesiune de dimineață. Mai uh, pot să dau cuvântul doar unui vorbitor. Ceilalți colegi și delegați uh, vor lua cuvântul după amiază. Asta este, îmi pare foarte rău și președintele mulțumește interpreților care și-au depășit timpul de lucru. Ultimul vorbitor în această dimineață este domnul Hans-Jürgen Gross de la Consiliul Național Austriac. Aveți cuvântul. Sehr geehrte Vorsitzende, Stimate domnule președinte, stimat uh, plen, uh, aș vrea să vorbesc despre Europa de astăzi. Când ne gândim că o trăime din uh, bugetul european este folosit pentru fonduri structurale și că noi ar trebui de fapt să construim Europa de mâine, în timp ce există foarte multe finanțări care, din păcate, nu depășesc barierele și fondurile nu sunt folosite în așa fel încât toată lumea să poată, de exemplu, beneficia de noile clădiri. De fapt, noi momentan în continuare construim Europa de ieri și nu Europa de mâine. Și când mă gândesc la felul în care sunt folosite fondurile FSE, în care foarte multe măsuri uh, sunt uh, aplicate pentru combaterea șomajului, dar nu există nicio com componentă pentru persoane cu dizabilități. Este inacceptabil trebuie să facem tot posibilul pentru ca toate persoanele să fie considerate și noi suntem Europa și în multe comisii noi de multe ori avem doar un aviz consultativ, de multe ori fără niciun fel de salariu, fără niciun fel de remunerație și unele persoane nici măcar nu pot să-și vadă drepturile respectate după aceea. Dar activitatea noastră este la fel de valoroasă ca a unei persoane fără handicap și de aceea aș vrea să rog să se facă presiuni pentru ca și fondurile de, și subvențiile și fondurile alocate din partea Europei să fie Uh, acordate și asociațiilor de persoanelor cu handicap, pentru ca și noi să avem acces la aceste fonduri. Momentan nu avem cum să ajungem la ele și nu există proiecte bune pentru persoane cu handicap. În acest sens, mulțumesc foarte mult pentru atenția dumneavoastră astăzi și vreau să vă atrag atenția că Europa nu este numai o comunitate economică, ci și o comunitate a tuturor oamenilor, dintre care 80 de milioane au un handicap și și ei fac parte din Europa. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc. Mulțumesc. Acum încheiem sesiunea de dimineață. Mergem la uh, prânz. Va fi servit la etajul 1 în spațiul Yehudi Menuhin. Vă rog frumos să reveniți în sală la 2 și 20 fix ca să putem continua și să mai uh, recuperăm puțin din timpul pierdut. Mulțumesc!